Dear colleagues, please, uh, before we start... Uh, Dragi colegi, înainte să începem audierea publică și înainte să spun venit oaspeților noștri, am o comunicare restantă de ieri este întrebarea cu solicitare de răspuns în scris privind procedurile penale împotriva fi, uh, fostului șef Elstat. În 27 octombrie am adresat o scrisoare în scris comisie privind uh, fostul șef Elstat. Ar fi trebuit să primim un răspuns din partea comisiei în răstim de șase săptămâni. Am înțeles acum că astăzi așteptăm acest răspuns din partea Comisiei. Dacă acest răspuns nu va veni, aș dori să vă confirm că în temeiul articolului 135, alineatul 5, din regulamentul de procedură și în urma unei serii de cereri din partea grupurilor politice, vom discuta acest punct la, viitoarea, la o viitoare reuniune a Comisiei Econ. Însă așteptăm răspunsul Comisiei. Am fost anunțat că va sosi astăzi și o să vă țin informați, desigur. Și acum putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. Spun bun venit oaspeților noștri la această audiere publică privind revizuirea sistemului european de supraveghere financiară. Această întâlnire este transmisă pe internet. Scopul ei este de a primi informații din partea părților interesate și experților privind impactul și pract- uh, consecințele practice ale uh, modificărilor uh, pro- propuse de Comisia Europeană pentru supravegherea serviciilor financiare. După cum știți, Parlamentul European Comisia Econ consideră că acest dosar este deosebit de important avem doi coraportori proeminenți care se ocupă de acest dosar, un dosar care considerăm că trebuie să fie încheiat până la sfârșitul acestui mandat. pentru că va deveni un pilon esențial pentru consolidarea supra, um, sectorului financiar pentru desăvârșirea Uniunii Piețelor de Capital va contribui la supravegherea financiară pentru a stimula integrarea financiară și pentru a face față provocărilor reprezentate, de exemplu, de Brexit. Din aceste motive, ne bucură faptul că alături de noi se află o serie de experți distinși, domnul profesor Rüdiger, dr. Rüdiger Feil, profesor la Ludwig Maximilian uh, Universitate din Munich, domnul Sebastian Albela, președintele comis- um, Comisiei privind valorile mobiliare din Spania, doamna N. Fili, director la Finance Watch, domnul Felix Hufel, președintele BaFin din Germania, și domnul Jacques de la, uh, la Rozier, președintele grupului la un alt nivel din 2009, primi supravegherea financiară din Uniunea Europeană. Domnul Larozier, știți că este unul din uh, părinții autorităților europene de supraveghere. Este onoare pentru noi că sunteți prezent, prezenți o să începem cu o prezentare din partea oaspeților noștri, după care o să dau cuvântul raportorilor Burhard Balz și Pervons Perez. Are cuvântul primul domnul Rüdiger Feil. Vă rog, aveți cuvântul 5 minute. Domnule președinte, stimați uh, onorați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul astăzi pentru a discuta revizuirea autorităților europene de supraveghere. Aș dori să recun- încep prin a recunoaște că crearea acestor autorități a fost o piatră de hotar în uh, dreptul uh, privind uh, uh piețele financiare din Europeană. Comisia Europeană propune o reformare a arhitecturii de supraveghere europene. Sunt de acord că Brexitul avansurile tehnologice, protecția consumatorilor și obiectivele universale legate de durabilitate reprezintă noi provocări din punctul de vedere al reglementării și acum este momentul în care ar trebui să rezolvăm câteva deficiențe ale guvernanței ESA. În același timp, cred că unele din uh, modificările propuse merg prea departe. Și aș uh, începe cu propunerea de a extinde competențele de supraveghere ESMA asupra unor noi domenii. Comisia recurge la diferite argumente, inclusiv importanța economică a unor standarde critice, arbitrajul de supraveghere, mai ales când vine vorba de situațiile transfrontaliere, și necesitatea unei aplicații mai coerente a dreptului european unor fonduri uh, europene. Aceste argumente sunt uh, importante, însă pe mine nu mă conving cu totul. Uh, faptul că Uh, dreptul european acoperă aceste fonduri europene, nu, nu justifică o supraveghere europeană. Nu este, nu este necesar să centralizăm procesul de aprobare a, un, a anumitor tipuri de broșuri și se pune sub semnul întrebării dacă agențiile europene sunt mai potrivite decât autoritățile naționale competente pentru a evalua aceste broșuri ținând seama că ele sunt legate de dreptul național. Orice riscuri care apar din, de pe urma arbitrajului de supraveghere uh, pot fi rezolvate prin uh, instrumente de convergență și nu printr-o supraveghere directă din partea ESMA. Pe de altă parte, sunt de acord cu propunerea de a extinde supravegherea ESMA asupra unor standarde cri- uh, critice și, de asemenea, un argument convingător este crearea, transformarea ESMA în singura autoritate de supraveghere primind serviciile de raportare a datelor. Și ajung astfel la următorul punct, convergența supravegherii. Pe viitor, um, această convergență de supraveghere va fi o sarcină cheie pentru autoritățile europene de supraveghere. Um, înțelegem cât de importantă este această provocare deja de pe acum. Practicile naționale deseori sunt diferite și rapoartele de follow-up uh, ale ESMA atrag atenția asupra deficiențelor existente și asupra nonconformității. Drept urmare, obiectivul Comisiei este de a îmbunătăți convergența supravegherii și planul uh, strategic în acest punct de vedere este atât valoros cât și ambițios. Însă, punctul slab cheie este faptul că uh, acest instrument este, uh, are caracterul unui uh, abordări unice pentru toate autoritățile naționale competente. Modificarea propusă de a trece de la o revizuire interpares la una independentă nu ține seama de faptul că autoritățile naționale competente dețin o expertiză mai mare când vine vorba de practicile de piață esențiale pentru uh, aceste revizuiri. Și acum o să ajung la ultimul punct la care o să mă refer astăzi, guvernanț, guvernanța acestor autorități. Comisia își dorește ca această guvernanță să devină mai efi- eficiență, um, eficientă trecând de la un proces decizional național la unul uh, european. Însă, uh, Comisia Europeană nu a oferit uh, dovezi uh, în sensul urmăririi de către autoritățile naționale competente a propriilor uh, interese în detrimentul intereselor Uniunii Europene. Crearea unor două comitete separate nu mi se pare a fi o idee bună. Care ar fi cea mai bună cale de urmat? Eu uh, sunt de acord cu consolidarea rolului uh, președintelui uh, autorităților de supraveghere europene, sunt de acord cu sporirea responsabilității în ceea ce privește procesul de adoptare de norme de categoria 3. Un pas important ar fi și îmbunătățirea participarea părților interesate și ar trebui să facilităm activitatea comună a diferitelor grupuri a părților interesate pe chestiunile transsectoriale. Acestea, aceste părți interesate ar trebui să se implice mai mult și în procesul decizional privind normele de categoria 2 și 3. În fine, propunerea Comisiei ar uh, aduce o transformare fundamentală a coordonării între autoritățile naționale competente sub auspiciul unei agenții europene este un pas important și, din punctul meu de vedere, el este întreprins mult prea devreme. Eu aș, aș susține o evoluție treptată când vine vorba de extinderea competențelor uh, autorităților de supraveghere uh, europeană, doar dacă avem argumente pertinente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Sebastian Albela președintele Comisiei Spaniole pentru supravegherea valorilor mobile. aveți cuvântul. Señor presidente, señores parlamentarios. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului European. Pentru mine e onoare să pot apărea în fața dumneavoastră, să iau cuvântul ca președinte a CNMV din Spania, adică uh, Comisia pentru valorile mobil, piața valorilor mobiliare din Spania. Uh, apreciez uh, ocazia oferită și voi încerca să vă prezint cum a făcut reforma în Spania și ce sensibilități avem noi față de ea. Sigur că noi din start spunem că susținem proiectul unei piețe unice a capitalurilor și planul de acțiune al Comisiei în acest sens, pentru că suntem de acord cu dorința de a uh, consolida rolul ESMA și suntem de acord mai ales în legătură cu tot ceea ce înseamnă să transformăm ESMA într-o organizație mai eficientă, mai flexibilă, care să-și exercite în mod mai eficient rolul său de coordonare a autorităților naționale competente. În acest sens, eh, credem că e pozitiv să creăm un consiliu executiv care să fie motorul acestei organizații și din care să facă parte membri independenți Uh, acest uh, Consiliu trebuie să rămână, um, Consiliul de Supraveghere trebuie să rămână organul uh, suprem al ESMA, însă nu poate fi și organul său de decizie ordinar. De asemenea, susținem de plin noile instrumente pe care ni le pune la dispoziție propunerea ca să existe mai multă coordonare și de Uh, promovare a convergenței de supraveghere în ESMA. E bine că se trece de la un sistem de uh, revizuire interpares la un sistem de revizuire uh, cu lider clar în ESMA. De asemenea, suntem de acord că ESMA ar trebui să aprobe cu participarea Consiliului de Supraveghetori planuri strategice care să fie un cadru și de uh, orientare în activitatea de supraveghere a tuturor autorităților naționale, sigur, detaliile rămânând la nivelul local și autoritățile naționale putând să adauge obiective sau priorități suplimentare. Noi credem că ESMA ar trebui să utilizeze mai bine și în mod mai proactiv instrumente cum ar fi breach of union law, încălcarea dreptului comunitar și decizia uh, utilizării ar putea să revină noului Consiliu Executiv. Ehm, de asemenea, credem că e corect eh, ca ESMA să participe mai mult la supravegherea CCP-urilor, contrapărților eh, centrale necesare și să primească noi responsabilități de supraveghere directă în eh, cadre concrete atunci când e justificat, de exemplu, în tot ceea ce ține de relațiile cu țări terțe sau așa numiți indici critici, critical benchmarks Eh, totuși sunt eh, două domenii în care nu vedem eh, un avantaj în a o face. Sunt anumite tipuri de fonduri și în, în zona prospectului. Comisia Europeană propune că ESMA treacă să supravegheze anumite vehicule de investiții și fonduri de investiții, EUV, ca EUSF și LTIF și nu vedem care ar fi motivul. De ce să schimbăm lucrurile? Doar pentru că se numesc europene și pentru că sunt reglementate direct, direct de norme europene, de ce să schimbăm sistemul tradițional bazat pe un binom, pe pașa raportul uh, de recunoaștere mutuală, reciprocă. Autoritățile naționale sunt uh, obișnuite să autorizeze și supravegheze orice fel de tipuri de uh, instrumente și uh, nu are sens să schimbăm. Uh, un al doilea domeniu la care m-am referit e cel al prospectelor, o propunere care n-a fost menționată la procesul de consultare anterioară. Uh, nu suntem de acord cu motivele invocate pentru a atribui uh, puteri de adoptare a prospectelor uh, către ESMA. Uh, autoritatea noastră, ca, la fel ca alte autorități, autorități naționale are experți acreditați pentru a aproba toate tipurile de prospecte și există deja instrumente la dispoziția ESMA care se vor consolida cu reforma ca să uh, facă uh, față sarcinii de arbitrare de, reg- de reglementare. Trebuie să fie aceeași autoritate care trebuie să facă aprobarea prospectelor și cea care trebuie să supravegheze în general informația financiară și uh, restul informațiilor privitoare la un emitent. De asemenea, autoritatea națională este cea care este cel mai bine situată și care cunoaște cel mai bine pe emitent și contextul de reglementare respectiv. Deci nu credem că este adecvat din toate aceste motive ca ESMA să aprobe prospectele denominate și specializate, liste uh, care se, în care se includ până și companiile imobiliare și nu ne pare corect să îi se atribuie uh, corect Uh, um, puteri privitoare la prospecte uh, dirijate de investitori calificați, că și aici s-ar produce acest element uh, și acest efect de distorsionare a supravegherii. La fel și pentru titrizare. Comisia Europeană, în propunerea sa, subliniază importanța unui sistem integrat de supraveghere ca element cheie pentru a avea o adevărată Uniune Europeană a piețelor de capital suntem uh, complet de acord, însă o supraveghere integrată nu trebuie să fie în mod necesar o supraveghere mai centralizată Uh, fiind acceptată direcția și fiind acceptate obiectivele, reforma ar trebui să respecte factorul de supraveghere la nivel național. Statele membre trebuie să aibă în continuare organisme de supraveghere solide, cu competențe relevante, ca în Europa să existe în continuare o pluralitate a piețelor și centrelor financiare cu masă critică este ceva esențial pentru a avea cu adevărat o piață a capitalelor europene cu mai mare penetrare și care să-și aducă cu adevărat contribuția la îmbunătățirea finanțării companiilor noastre, nu doar a celor mari, și la reducerea nivelului lor de dependență de finanțare bancară. Unul din marile obiective ale Uniunii Pietrelor de Capital. Mulțumesc, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Thank you. Now, Anne Philly. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Anfeli, care este uh, de la Finance Watch. Mulțumesc, domnule președinte. Finance Watch salută oportunitatea de a ne exprima poziția la această audiere. Considerăm că revizuirea sistemului european de supraveghere financiară este o inițiativă importantă în lumina schimbărilor care au avut loc de la înființarea autorităților de supraveghere. Obiectivul supravegherii financiare este de a asigura stabilitatea financiară și buna funcționare a piețelor europene, astfel încât consumatorii, investitorii și contribuabilii să fie protejați în mod adecvat. Pentru a asigura acest obiectiv, avem nevoie de autorități europene care să aibă finanțare și personal corespunzătoare. Dorim să ne exprimăm dezamăgirea um, referitoare la lipsa de ambiție în propunerea Comisiei Europene. Consultarea publică în care a fost desfășurată conține sugestii care ne dădeau uh, speranțe că va veni o propunere ambițioasă, dar, uh, din păcate, propunerea nu uh, se ridică la nivelul așteptărilor. Ne-am fi dorit să vedem o revigorare a grupului de experți la nivel înalt pe supraveghere financiară, să um, putem să reflectăm la evoluțiile care au avut loc de la raportul la rozier și să facem recomandări pentru îmbunătățiri. Noi considerăm, în primul rând, că rolul activ al autorităților de supraveghere și dezvoltarea Băncii Centrale Europene au ajutat armonizarea supravegherii macroprudențiale în Uniunea Europeană. Însă rămân lacune desemnarea unor alte instituții uh, de importanță sistemică rămâne la discreția autorităților naționale competente. Și, în pofida orientărilor uh, EBA, rămân în continuare diferențe în evaluarea riscului uh, pentru a determina importanța sistemică a acestor instituții. Acest lucru a avut un efect asupra modului în care statelor membre utilizează um, capitalele și rezervele din um, Uh, prevăzută în directiva și regulamentul privind cerințele de capital și, prin urmare, lucrurile sunt aplicate difi- diferit în Uniunea Europeană. Am dori ca um, Consiliul European pentru Risc Sistemic să aibă un rol mai important ca și autoritate. Acesta ar trebui să joace un rol activ în identificarea instituțiilor de importanță sistemică și în monitorizarea utilizării instrumentelor de Uh, supraveghere macroprudențială în Uniunea Europeană. De asemenea, Finance Watch împreună cu alte ONG-uri care reprezintă pe consumatori, ne-am dorit să vedem un rol mai important pentru autoritățile de supraveghere în promovarea protecției consumatorilor. Considerăm că ar trebui să existe o convergență de supraveghere în aplicarea um, normelor în uh, lumea de afaceri pentru a asigura că toți utilizatorii de servicii financiare sunt tratați în mod egal și corect în Uniunea Europeană. Ar trebui să se dezvolte niște standarde tehnice și Uh, ar trebui să existe o activitate de verificare uh, și de asigurare a aplicării acestora. De asemenea, considerăm că autoritățile de supraveghere ar trebui să aibă puterea de a uh, restrâne, a interzice activități financiare care sunt în detrimentul consumatorului. E nevoie deci de un mandat mai puternic pentru protecția consumatorilor, pentru autoritățile de supraveghere. Uh, pentru a atinge aceste obiective de protecție a consumatorului, trebuie să existe niște resurse adecvate uh, care să fie dedicate. Noi considerăm că cel puțin 20% din bugetele autorităților de supraveghere ar trebui să fie dedicate protecției consumatorilor. De asemenea, Finance Watch consideră că autoritățile de supraveghere ar trebui să joace un rol mai important în promovarea finanțelor sustenabile și a altor factori de mediu social și de guvernanță. Considerăm că s-ar putea merge mai departe decât uh, o face propunerea actuală. Autoritățile de supraveghere trebuie să joace un rol și în materie de mediu, chestiuni sociale și guvernanță. Considerăm că Uh, părțile interesate din industrie nu ar trebui să primească o putere prea mare asupra, uh, asupra autorităților de supraveghere. Am dorit ca aceste dispoziții să fie, um, să fie scoase din propunerea Comisiei. Considerăm că e nevoie de compensare financiară pentru părțile interesate care nu sunt din industrie pentru a parti- putea participa la reuniunile acestor grupuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului Hufeld, care este președinte al BaFin, Autoritatea de supraveghere, supraveghere Financiară din Germania. Uh, Domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să discutăm un subiect atât de important, sistemul european de supraveghere financiară. Este un privilegiu special pentru mine să, să particip la această discuție împreună cu arhitectul sistemului Jacques de la uh, Rozier. Ținând seama că nu avem foarte mult timp, aș dori să mă limitez la câteva observații cheie legate de arhitectura ASE. Din punctul meu de vedere, mulți dintre colegii mei de la Bafin, inclusiv eu, suntem pasionați pentru ca să ne asigurăm ca supravegherea financiară în Europa și autoritățile de supraveghere europeană să uh, fie un succes. Considerăm că suntem o parte esențială a acestei arhitecturi și petrecem o cantitate mare de timp, de resurse și investim multă energie pentru ca această arhitectură să fie și mai uh, bună. Chiar dacă reprezint o autoritate națională, intervenția mea nu trebuie interpretată ca în cheia noi împotriva lor, uh, țările împotriva Europei, ci despre decizii politice mai bune sau mai puțin bune. O să dori, aș dori să, vă, să mă refer la cinci principii importante pentru noi când vine vorba de buna funcționare a activităților a autorităților de supraveghere europeană. În primul rând, haideți să nu reparăm ce nu e stricat. Pot să vă confirm în mod explicit că ASE nu își depășesc în mod sistematic competențele și nu cred că uh, au prea puține competențe. Aceste afirmații sunt determinate mai degrabă de percepții politice și nu reflectă realitatea pe care o vedem uh, noi în activitatea noastră cotidiană. Principala provocare pentru aceste autorități este uh, posibilitatea de a-și exercita competențele pe care le au și nu Uh, nu sunt legate de uh, lărgirea completă a acestor competențe. În al doilea rând, nicio supraveghere a supervizorilor. Cine dorește să creeze în mod implicit sau explicit un supervizor al supraveghetorilor, merge prea departe. Procesele, structurile de guvernanță sau cerințele de planificare care de fapt elimină natura uh, funcționării ESA trebuie să fie evitate Misiunea principală a, a ASE este armonizarea în domeniul reglementării și convergența de supraveghere și acest lucru uh, trebuie să se întâmple printr-o abordare uh, de colaborare și nu printr-o impunere de sus în jos. Apoi nu trebuie să creăm un monstru uh, birocratic, competențe care se suprapun, interfețe foarte uh, greoaie, uh, cum ar fi planificarea strategică, modele de aprobare internă privind uh, externalizarea unor uh, activități ar duce la, uh, la costuri imense și la îngreunarea activității acestor autorități. Nu, ar trebui să evităm această situație. În al patrulea rând, reglementare versus supraveghere. Trebuie să respectăm integrit. Trebuie să, separă, să respectăm această separare, să nu amestecăm cele două chestiuni. Ehm, și această idee are implicații profunde din foarte multe puncte de vedere. Legătura între BCE ca supraveghetor și Autoritatea Bancară Europeană ca autoritatea de reglementare este un exemplu foarte bun din acest punct de vedere. Această idee are însă și consecințe când vine vorba de finanțare. Supravegherea este finanțată prin uh, taxele impuse instituțiilor supraveghete. Eh, supraveghete. Eh, reglementarea este o abordare politică finanțată prin banii contribuabililor și nu ar trebui din nou să amestecăm eh, lucrurile. Apoi, în al cincilea rând, trebuie să întărim aceste autorități acolo unde ele dețin un avantaj structural. Există exemple evidente unde rolul acestor autorități, datorită naturilor europene, ar trebui uh, și pot fi consolidate. De exemplu, echivalența cu sistemele din state uh, terțe. Uh, apoi, uh, competențele uh, ESMA pentru entități din state terțe, cum ar fi contrapărțile centrale. Apoi, uh, analizarea datelor, informațiilor financiare ar putea fi întărită și, uh, și mai mult pentru aceste autorități. Deci, pe scurt, respingem orice încercare de a adăuga o complexitate și o povară administrativă suplimentară care aduce duce la costuri suplimentare. Deci susținem uh, consolidarea rolului uh, autorităților de supraveghere europene acolo unde există un avantaj evident din punctul de vedere al dimensiunii transfrontaliere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Jacques de la Rozier, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că m-ați invitat la această reuniune foarte importantă. Mai întâi de toate aș dori să spun că autoritățile europene de supraveghere au jucat un rol foarte important în ceea ce privește impulsionarea înființării și punerea în aplicare a unor reguli comune pentru servicii financiare și lucrul acesta este recunoscut aproape în unanimitate în Uniunea Europeană. Aș dori să subliniez că poate mai explicit decât în propunerea Comisiei, am putea identifica obiectivele și rolurile jucate de eh, diferitele autorități europene de supraveghere. În ce privește EBA, Autoritatea de Supraveghere Bancară, cred că lucrurile sunt clare. EBA își face treaba și anume promovează acel eh, manual uh, comun de reguli și face tot ceea ce poate, dar poate nu face de ajuns în ce privește convergența de supraveghere. În ce privește Europa, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, cumva o percep la fel ca pe EBA și cred că ar trebui să se concentreze pe definiții comune și interpretări comune ale standardelor și uh, armonizarea cerințelor uh, reglementare. Însă, în legătură cu una din propunerile comisiei, am îndoieli. Ar fi vorba de ceva care ar face din EIOPA uh, autoritatea totală de supraveghere a modelelor interne. De, ce, asta ar fi o greșeală pentru că ar duce la uh, um, pur și simplu fragmentarea uh, acestor modele de către EOPA, pe de-o parte, și supravegherea de zi cu zi a autorităților naționale, ceea ce aduce la discrepanțe și ineficiențe. În ceea ce privește ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare, mobiliare și Piețe, cumva situația e diferită, pentru că, în plus, față de uh, crearea de standarde și convergență de supraveghere, Ehm, sfera de acțiune pentru eh, sarcini de supraveghere directă este mai extinsă, dată fiind dimensiunea transfrontalieră eh, importantă a multor activități de pe eh, piețele de capital și, de asemenea, absența unui organism comun de supraveghere, cum ar fi SSM. Așadar, eu consider că ar trebui să dăm prioritate îmbunătățirilor care să susțină până în aplicare a unui manual unic de reguli și uh, regimuri de echivalență cu țări terțe, acordul de echivalență cu țări terțe. Și dacă ne uităm la propunerile uh, uh, Comisiei din acest punct de vedere, eu spune că, da, într-adevăr, e bine că se dă mai multă putere de decizie, de arbitrare, puteri de anchetare, de asemenea, uh, pe uh, autorităților europene de supraveghere în anumite domenii, cum ar fi încălcări ale uh, dreptului comunitar, soluționarea litigiilor transfrontaliere și implementarea, punerea în aplicare coerentă a cerințelor Uniunii Europene. Cred că e un punct foarte important. Mi s-a spus <clears throat> că unele din așa numitele reguli comune stabilite de către autorități, în practică nu uh, sunt respectate de autoritățile naționale și cred că e o problemă care trebuie corectată. Eu nu sunt convins că o modificare fundamentală a structurii de guvernanță a acestor autorități europene de supraveghere ar fi chiar necesară și am îndoieli în ce privește înființarea unui nou organism care să adauge un strat suplimentar uh, față de ceea ce există la ora actuală, adăugând astfel mai multă complexitate posibil. A sugera o soluție diferită care ar fi sporirea independenței uh, Consiliului de Administrație existent cu adăugarea, de exemplu, a doi sau trei membri independenți proveniți din mediul universitar și din mediul cor- corporatist, ceea ce ar fi de mare importanță, mai ales nu pentru crearea de reguli, pentru că asta e treaba consiliilor, ci pentru decuplarea divergențelor de interpretare și conflictelor de interes consider că adăugarea a două, a două, trei persoane, membri independenți externi, ar adăuga, deci, o dimensiune de eficiență și independență. Și uh, mai consider că ideea de a uh, da puteri de supraveghere directă uh, concentrate trebuie limitată la activități transfrontaliere acolo unde există sinergii puternice la nivelul Uniunii Europene. A spori puterea directă de supraveghere a autorităților europene de supraveghere și mai ales a ESMA are sens în domenii în care o abordare europeană are o uh, valoare adăugată reală. Și sunt de acord cu propunerea Comisiei Europene alte organisme, cum ar fi furnizori de date și administratori eh, de indici critici, ar putea fi supravegheți direct de ESMA, date fiind criteriile pe care tocmai le-am menționat. Asta se întâmplă și cu anumite infrastructuri de piețe financiare care au dimensiuni sistemice și transfrontaliere puternice pentru întreaga Uniune, cum ar fi CCP-urile, contrapărțile centrale, care ar fi mai bine monitorizate la nivel european. Deci eu personal susțin uh, propunerea făcută recent ca ESMA să joace un, direct, un rol direct în uh, supravegherea CCP-urilor între UE și țări terțe, sigur, cu susținerea băncilor uh, centrale, care este un element uh, esențial. La fel ca unii colegi care uh, m-au precedat, sunt sceptic în legătură cu extinderea uh, supravegherii directe de către ESMA la alte domenii, cum ar fi autorizarea anumitor categorii de fonduri sau anumitor prospecte. Consider că Acestea sunt surse posibile de ineficiențe și contradicții între organismele de supraveghere uh, care uh, fac treaba de zi cu zi, ca să spun așa, și închei cu trei uh, puncte succinte. În primul rând, implicațiile la nivel bugetar ale propunerii. Sunt de acord cu propunerea Comisiei Europene și anume să recurgă la mediul industrial pentru o finanțare de până la 60% din bugetul respectiv pentru supraveghere și regulamentarea în ceea ce privește bugetul ar trebui să se facă de către autoritățile publice. În al doilea rând, uh, ESRB, Comitetul European pentru Risc Sistemic, cred că trebuie să consolidăm independența acestui organism față de Banca Centrală Europeană, poate cu numirea unor experți eminenți și nu să integrăm ESRB și mai mult în funcționarea BCE cum se propune la ora actuală. Cred că e o greșeală și uh, mai adaug ceva, și anume caracterul urgent de a se adopta măsurile pe care le discutăm astăzi pentru a uh, revizui operațiunile uh, ESMA. Cred că această propunere, care e foarte importantă, trebuie adoptată în mandatul actualei Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And indeed... Uh, Mulțumesc, spune președintele. Într-adevăr, independența va putea poate rezulta din participarea noastră la procedurile legislative. De acord că trebuie încheiat acest dosar înaintea încheierii mandatului nostru și suntem angajați în acest sens. Și aș dori acum să mulțumesc uh, invitațiilor. Iată o gamă largă de observații. Uh, am ascultat aici, dar cu anumite elemente comune, dar și puncte de vedere și perspective diferite, foarte utile pentru analiza noastră. Acum putem, pe baza asta, să pornim discuția. Sigur, că sunt de acord cu unele comentarii auzite aici. Sigur că trebuie să definim ce înseamnă caracter transfrontalier, caracter național, dar întotdeauna trebuie să avem o abordare dinamică, nu statică, deoarece vrem să avem mai multă integrare transfrontalieră a pietrelor de capital. Însă, pe de altă parte, E adevărat că subsidiaritatea, proporționalitatea, delegarea au fost uh, întotdeauna principii de bază ale noastre și sigur că se aplică și în acest domeniu, cum spun tratatele. Acum au cuvântul raportorii noștri și în primul rând domnul Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, în calitate de raportor al grupului PP și co-raportor împreună cu Pervanș Perez, să vă urez uh, bun venit, să vă salut la această dezbatere. Atunci când s-a, s-au înființat autoritățile europene de supraveghere, am participat din partea Parlamentului European, am fost uh, în echipa de negociere și Sigur că în lumina crizei financiare, înființarea autorităților de supraveghere în anul 2010 a fost unul dintre primii pași în supravegherea financiară. Sigur că de atunci s-au schimbat multe lucruri, complexitatea reglementării financiare în Europa este tot mai complex, este, a crescut uh, tot mai mult și de aceea și autoritățile de supraveghere merită atenția noastră în momentul de față, uh, alături de marele, marile institute uh, în acest domeniu și de cele de la nivel național. În acest demers, important este ca în continuare să existe o legătură între cele două niveluri. În ultimii ani uh, s-a uh, ne-am concentrat atenția mai mult asupra standardelor și acum trebuie să ne gândim la priorități uh, în lumina legislației existente. Revizuirea este o șansă de a clarifica și mai bine pe viitor uh, competențele viitoare ale autorităților de supraveghere. Și din punctul de vedere al uh, Parlamentului ca și colegiuitor, eu consider că vorbesc în numele multor colegi atunci când uh, spun că ne vedem ca și controlori în acest proces și anume dacă uh, toate dispozițiile sunt puse în aplicare. Vreau să mulțumesc tuturor experților pentru faptul că uh, au venit în această dezbatere uh, și ne-au uh, uh, au contribuit cu expertiza lor. Vreau să mă concentrez asupra a trei puncte în întrebările mele. Domnule președinte, ca și coraportor, um, aș dori să primesc mai mult uh, timp. Sper că veți uh, înțelege această dorința mea. Prima întrebare către Jacques de la Rozier. E vorba de un, un întreg subiect aici. Guvernanța autorităților de supraveghere trebuie să fie revizuită. Dacă citim com propunerea comisiei, vedem că se dorește, se propune crearea unui nou organ pe lângă uh, Uh, Consiliul de Supraveghere, care să fie responsabil pentru chestiune de um, supraveghere um, și care să um, controleze uh, activitatea autorităților de supraveghere, dar mecanismele de control uh, lipsesc și mi se pare uh, îngrijorător acest lucru. Întrebarea este, cum anume putem să ne asigurăm că, în cazul uh, EBA, EOPA și ESMA, vom avea o bună guvernanță și pe viitor. Apoi, către Felix Hufeld și către domnul profesor Weil, Comisia Europeană proclamă că dorește să uh, implice mai puternic părțile interesate și grupurile acestora ca o contribuție la proporționalitate. Mi se pare puțin exagerată această pretenție. Proporționalitatea uh, nu cred că este o chestiune de creare de noi măsuri, ci e vorba de un proces uh, de zi cu zi care ar trebui să fie uh, respectat tot timpul. Întrebarea este ce se poate face pentru a consolida proporționalitatea în guvernanța autorităților de supraveghere. Cum vor putea uh, autoritățile și grupurile părților interesate să um, își consolideze uh, contribuția în uh, temeiul proporționalității. Și pentru celălalt, uh, către domnul Albela. Eu consider că e nevoie de mai multă armonizare între autoritățile naționale și cele europene. Uh, și fără expertiza națională, lucrurile nu vor merge prea bine, nici pe viitor. Dorim să evităm dublarea structurilor sau măcar să o restrângem în măsura posibilului. Și nu în cele din urmă, o întrebare pentru doamna Fili. Ne-ați spus în intervenția dumneavoastră că autoritățile de supraveghere trebuie să fie mai bine dotate și cu personal și cu fonduri. Poate ați putea să intrați puțin mai mult în detaliu aici. Și a doua întrebare. Grupurile păților interesate trebuie să fie bine echilibrate, ne-ați spus. Ați putea eventual să ne faceți niște propuneri în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, Pervanș Perez. Merci, merci beaucoup de vos Mulțumesc pentru toate contribuțiile, dragi experți și invitați. Iată că intrăm în punctul central al, al acestei reforme care la fel ca mulți de aici, sper și eu că putem să uh, o vedem terminată, pe care o, o vrem terminată înaintea mandatului nostru ca să ne facem bine treaba și pentru că e o reformă atât de așteptată E o reformă care merge mână în mână cu o ambiție mai mare a Comisiei Europene, susținută de Parlamentul nostru, și anume, mai ales, să permitem nu doar Uniunea Bancară, ci și să lansăm o adevărată piață unică a capitalurilor europeană, însă mi-amintesc când Comisia Europeană a lansat prima sa carte verde privitoare la Uniunea Piețelor de Capital, nici nu se punea problema supra- supravegherii. Există poate o dinamică instituțională care să însoțească dezvoltarea fiecărei, fiecărui segment al piețelor de capital. De asta e vorba aici fără a uita, sigur, contextul Brexitului. Aș mai adăuga un argument care pentru mine e un fir roșu în această discuție, un fir conducător și anume chestiunea convergenței. Pentru că, hai să recunoaștem, între noi fie vorba, costul unei legislații europene este unul imens. Noi eh, alocăm ore în șir pentru a iniția o propunere, pentru a adopta și apoi pentru a o face aplicată. Dar după ce uh, iată, am uh, urcat muntele, uh, coborâm imediat uh, pe cealaltă parte pentru că există o divergență totală în condițiile de aplicare a legislației, atunci toate investițiile făcute se reduc la zero. Deci există chestiunea convergenței și știm că trebuie îmbunătățită, însă mi se pare că întrebarea de știi cum anume guvernanța actuală a agențiilor permite să facem să funcționeze această convergență, nu prea funcționează optim, ca să spun uh, așa. Și propunerea comisiei trebuie să îmbunătățească lucrurile. Mai adaug ceva uh, foarte succint, preocupări care poate nu erau uh, priorități în momentul în care au început să funcționeze agențiile, dar care astăzi cred că trebuie integrate. Mai întâi, chestiunea protecției investitorilor sau a consumatorilor, cum dorim să le spunem, dar această dimensiune trebuie consolidată, cred eu, la fel cum propune Comisia, atenție deosebită alocată dezvoltării inovării pe piețele financiare, mai ales ceea ce se numește acum fintech, tehnologie financiară. Și o ultimă dimensiune care trebuie integrată e chestiunea finanțelor durabile și să vedem cum se încadrează asta în mandatul agențiilor, dincolo de ceea ce există în fiecare eh, legislație de referință. Iar acum m-aș adresa fiecăruia din invitați pentru a le adresa câteva întrebări specifice eh, către domnul Rüdiger File. Eh, mulțumim pentru propuneri. Noastră Ați indicat radical în concluzie faptul că dumneavoastră nu dore, doriți să trecem de la o coordonare a autorităților naționale de control la o supraveghere a autorităților naționale de control la nivel european. Dar nu cumva credeți că tocmai ca să avem o piață uh, unică a capitalurilor, decât să ne tot, tot încercăm să facem munca asta legislativă dificilă de armonizare a legislațiilor, uh, Eh, nu cumva consolidarea unei supravegheri n-ar, și o posibilitate de supraveghere europeană a convergenței acestei legislații n-ar fi cumva o eh, soluție utilă? Apoi, ați spus că Nu doriți să existe un supraveghetor al supraveghetorilor, jandarmul jandarmilor. Eu înțeleg că dumneavoastră conduceți o instituție uh, bine cunoscută, cu o experiență și expertiză remarcabilă, dar dumneavoastră considerați că la festa lucrurile în toate autoritățile naționale de control europene și nu cumva credeți că uh, fără ca autoritățile europene să se substituie autorităților naționale de control. Nu cumva aveți interesul ca această muncă de supraveghere, de verificare a statului în ce privește mijloacele, condițiile de aplicare a regulilor de luptă împotriva uh, relelor practici, nu cumva se pot fi exercitate de această autoritate europeană pe care ne dorim uh, să aibă un rol consolidat? Bun, către domnul Sebastian Albedia. V-aș pune o întrebare uh, care uh, se referă în primul rând la ce părere aveți de uh, legătura între propunerile Comisiei în ce privește supravegherea CCP-urilor și mai ales legătura dintre deci ce se propune la EMIR 2 și aici cu această executive session și executive board deci uh, Consiliul Executiv are nu s-ar putea face o fuziune a celor două poziții, să prevedem, de exemplu, un membru al Executive Board care să fie responsabil mai ales uh, în tot ce privește CCP-urile. Ce privește prospectele noastre, nu sunteți unicul care ați indicat că aveți reticențe față de propunerea Comisiei, însă întreb uh, următoarele. Nu considerați că în ce privește prospectele acestea că înțeleg, înțelegem mai bine ce se întâmplă la fața locului și mai aproape de piețe, dar nu cumva totuși avem nevoie de, aceste, de acest spirit de convergență care să se dezvolte inclusiv în această privință. Deci dacă menținem supravegherea prospectelor, care sunt pârghile pe care le putem uh, păstra pentru a avea mai multă convergență în punea pe piață a comercializarea acestor prospecte? Către doamna Anfili ați vorbit mult despre acest stakeholder group. Uh, sper că înțelegeți că aș dori să uh, ne explicați mai bine care ar fi o contribuție cât mai bună la modificarea propunerilor comisiei. Pentru mine asta e o zonă încă gri. Știu că se dau puteri noi, dar care puteri să le, să le conferim? Aici cred că propunerile concrete ar fi binevenite ați propus și ca fiecare autoritate europeană de supraveghere să aibă un fel de comitet a autorităților naționale pentru drepturile consumatorilor. Mai nu credeți că ar fi mai bine să propunem să existe la, la ESMA uh, un, un, un centru consolidat pentru a asigura această funcție în mod transversal? Către domnul Felix Hufeld. Două întrebări a, cred că dumneavoastră a spus că nu trebuie să existe supraveghetor al supraveghetorilor. Mă înșelasem, deci dumneavoastră se adresează cu întrebarea de mai înainte. Deci ideea că am putea avea un mai, un, o mai bună activitate de control autorităților naționale care, decât autoritățile naționale care nu au aceste mijloace de supraveghere. Dumneavoastră ați indicat că ați, vrut, ați vrea să nu uh, uh, uh, separați uh, supravegherea cu reglementarea, adică sunteți de acord cu propunerile în ce privește finanțarea reglementării care trebuie uh, asigurată de autoritățile publice, pe când finanțarea supravegherii să fie asigurată de actorii de pe piață. De la rozier. În legătură cu ESRB, Comitetul European pentru Risc Sistemic, dumneavoastră doriți ca acesta să fie mai independent, dar din punct de vedere al mandatului și al condițiilor de utilizare a lucrărilor ESRB, aveți propuneri concrete? Pentru că astăzi, am văzut ieri ce a spus domnul Mario Draghi, se consideră că Există o, o funcție de elaborare doctrinarea, dar nu e neapărat uh, suficient luată în considerare de actorii pieței, de, de pe piață. Deci nu cumva ne puteți ajuta în acest sens cu propuneri concrete. În ce privește CCP-uri, aceeași întrebare ca uh, uh, celorlalți invitați. Ați fi de acord ca să existe un, un, o, o modificare executive board uh, Uh, în jurul management board-ului, cum a zis vreodată, să fie un membru care se ocupe de aceste CCP-uri. Thank you. Um, I think uh, we already... Mulțumesc. Cred că deja am primit un număr semnificativ de întrebări, așadar uh, haideți să avem o primă rundă a răspunsurilor înainte să trecem la raportorii din umbră cu o nouă rundă de întrebări pentru vorbitorii noștri pentru oaspeții noștri. Cine dorește să înceapă? Haideți să începem în aceeași ordine. Așadar, vă rog. Thank you very much uh, to the co-rapporteurs for Mulțumesc uh, celor de coraportori pentru aceste întrebări foarte importante, dar în același timp dificile. Aș dori să încep cu subiectul proporționalității. Cum să asigurăm o mai bună proporționalitate în activitatea ASE. În primul rând, colegiuitorii cred că au uh, instrumentele necesare în mână. Pot să introducă la nivelul 1, pot să specifice sarcinile autorităților de supraveghere, ASE, în termeni mai concreți. Ce anume ar trebui să se facă la nivelul 2 și la nivelul 3? Acest lucru se întâmplă doar ocazional. Așadar, prima mea recomandare ar fi uh, să uh, încercați să uh, elaborați niște orientări uh, specifice, niște recomandări uh, pentru sarcini specifice, pentru a vedea dacă uh, se pot elabora acestea sub formă de orientări sau întrebări și răspunsuri. În al doilea rând, autoritățile de supraveghere ar trebui să aibă flexibilitate pentru a asigura convergența de supraveghere tot prin emiterea de astfel de orientări, uh, întrebări și răspunsuri și așa mai departe. Și principiul proporționalității ar trebui să fie introdus în um, evaluările de impact uh, ale autorităților de supraveghere. În ceea ce privește grupurile părților interesate, în experiența mea ca membru și acum ca, um, în calitate de președinte uh, al SMSG, Uh, vreau să subliniez ceea ce a spus și doamna Fili. Grupurile părților interesante au, în primul rând, un rol consultativ, nu un rol de supraveghere al autorităților de supraveghere. Deci sunt de acord că nu este o idee foarte bună să dăm acestor grupuri dreptul de a evalua orientările pentru a spune dacă autoritățile de supraveghere au acționat în afara domeniului, nostru, domeniului lor de competență, ceea ce ar schimba în mod fundamental situația. Nu mă bucură deloc această recomandare. În același timp, văd uh, nevoia unui cadru mai echilibrat de verificări, mai ales la nivelul al treilea, în ceea ce privește recomandările și orientările, și acest lucru poate fi realizat ori de către uh, tribunale, ori de către uh, Consiliul de Apel. Pentru că e vorba de o chestiune juridică, dacă uh, ESPA a acționat în asfala domeniului său de competențe. În ceea ce privește convergența de supraveghere și a unor competențe de supraveghere mai directe, întrebare adresată de doamna Berez, E foarte greu să vă răspund. În primul rând, trebuie să recunosc faptul că ASE deja și-au îndeplinit sarcinile într-o manieră destul de eficace. În ceea ce privește pe ESMA, ESMA a dezvoltat o metodologie a convergenței de supraveghere, a stabilit uh, principii în ceea ce privește participarea părților interesate la această Uh, sarcină și acum, după 4-5 ani de când uh, ESMA s-a focalizat asupra convergenței de supraveghere, pot să vă spun că uh, s-au realizat foarte multe. Deci o cultură de supraveghere, bunele practici sunt recunoscute de către autoritățile naționale de supraveghere și acum, mergând înainte, cel mai bine ar fi să ne focalizăm pe viitor asupra unor subiecte specifice, să cerem autorităților naționale uh, de supraveghere să identifice subiectele asupra cărora doresc să se aplece și apoi să vedem cum anume uh, s-au uh, îndeplinit obiectivele stabilite de către uh, obiectivele de supraveghere. Uh, mai degrabă aș recomanda acest, uh, această formulă. Uh, în defavoarea competențelor de supraveghere. Poate mai târziu, peste 10-15 ani, ESMA va avea mai multe competențe de supraveghere, dar eu aș recomanda să avem o abordare pas cu pas pentru a vedea cum anume putem să obținem cele mai bune rezultate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Albelea! Well, um, um, well, I have three, three questions. Uh, uh, one, the first one... Mi s-au adresat trei întrebări. Prima, dacă văd vreo posibilitate de a evita suprapunerile între ESMA și autoritățile naționale de supraveghere. Foarte sincer, eu nu văd aici o problemă mare de supraveghere, de uh, probleme de eficiență. Dacă principiul care guvernează acest domeniu este acela că ESMA se focalizează mai ales asupra coordonării și promovării sub, uh, convergenței uh, de supraveghere. Și sigur, pe lângă aceasta, susținem câteva uh, prerogative suplimentare care să fie acordate ESMA în anumite domenii unde acest lucru este justificat. Dar aceste competențe suplimentare trebuie să fie limitate la anumite domenii, să nu fie extinse asupra domeniilor cum ar fi uh, prospectul. Uh. Atunci cred că vom uh, evita aceste probleme de fragmentare a supravegherii între companiile de companiile de gestionare a fondurilor uh, și dacă propunerea aceasta este restrânsă, uh, deci adăugare de noi competențe, dar pentru anumite subiecte, uh, cum ar fi pentru chestiunile care țin de țările terțe, uh, nu văd niciun fel de sub, probleme de sub, suprapunere. De asemenea, eu am fost uh, în postul de președinte al Comisiei Spaniole pentru valorile mobiliare de un an și impresia mea uh, asupra activității ESMA este una foarte bună. Ce a făcut ESMA până acum Uh, în termen de convergență de supraveghere, crearea unei culturi comune de supraveghere. ESMA este un organ care funcționează foarte bine și problema nu este de a remedia deficiențele, ci să mergem în continuare uh, pe ambiția noastră de a realiza o uniune a piețelor de capital, uh, o, un sistem de supraveghere cu adevărat integrat în Europa. Și spun asta pentru că uneori uh, uh, lumea este destul de pesimistă când vorbește despre ESMA și nu împărtășesc deloc această uh, opinie. Cred că este un organism valoros și acesta trebuie să crească. A doua întrebare se referă la sesiunile executive propuse în contextul reformei EMIR și compatibilitatea sau coerența cu un sistem de guvernanță care este propus uh, acum în contextul uh, reformei autorităților de supraveghere. Aici e o problemă a sincronizării temporale. Reforma EMIR uh, a fost lansată înainte și autorități și autorii s-au gândit la acest sistem și eu mi se, mie mi se pare că în contextul unei reforme globale a autorităților de supraveghere nu mai are sens uh, ideea inițială. Eu cred că responsabilitățile legate de uh, autoritățile de supraveghere trebuie să se găsească la noul uh, comitet executiv și Uh, acesta trebuie să fie responsabil și pentru contrapățile centrale. Este o idee bună aceasta. În ceea ce privește uh, întrebarea referitoare la prospect, întrebarea era cum anume să ajungem la o convergență mai, la o convergență sporită în acest uh, domeniu. Instrumentele existente, cred eu, dacă sunt îmbunătățite, consolidate, sunt absolut suficiente. Mă gândesc la evaluarea interpares, care să fie condusă în mod clar de ESMA, mă gândesc uh, la instrumentul încălcării legislației care a fost uh, utilizat foarte puțin până acum. Mă gândesc de asemenea la planificarea de supraveghere, care ar putea să fie un alt instrument foarte util și, sigur că, încă așteptăm punerea în aplicare a nivelului 2 și nivelului 3 în ceea ce privește noul regulament privind prospectul. Și aceasta ar putea să fie o ocazie foarte bună de a ne asigura că avem o reglementare suficientă pentru a evita arbitrajul de reglementare în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! you. Uh, please, representative of Finance Watch. Uh, merci, Monsieur le Président. Je vais passer à ma langue. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi să răspund în limba mea maternă, franceză. Deux groupes de questions. La première... Așadar, două grupuri de întrebări. Primul se referă referă la părțile implicate și a doua mandatul de protecție a consumatorilor. În ce privește grupurile părților interesate celor trei, ale celor trei autorități de supraveghere, cum a spus uh, un invitat aici, e vorba de grupuri care au un rol uh, strict consultativ, a spus domnul Fail. Problema e că nu doar că sunt membru al grupului de autorități bancare europene, dar oricare ar fi activitățile acestui grup, niciodată n-am văzut să fie vreun impact. Noi răspundem uh, unor consultări, adoptăm documente din propria inițiativă și sugerăm diverse teme ca urmare a mandatului fiecărui grup, alcătuim un fel de testament, dar n-am văzut niciodată să se modifice vreo propunere de text sau orientare ca urmare a unui aviz emis de acest stakeholder group. Uh, Cred că ce, ce ar putea fi îmbunătățit ar fi tocmai, cum s-a spus în anumite grupuri de uh, consultare cu, cu consumatorii, ar fi ca fiecare autoritate să restituie grupului uh, ce fă, să, să spună grupului ce a făcut ca urmare a observațiilor emise de membrii grupului. În ce privește compunerea, e important să fie într-adevăr una echilibrată E clar că există un dezechilibru între reprezentanții utilizatorilor și reprezentanții sectorului industrial. Vedem că reprezentanții industriei uh, au în spate un număr de persoane care au, și-au pregătit contribuțiile, care fac o întreagă muncă invizibilă pe durata reuniunii. Sigur, e mult mai dificil pentru reprezentanții utilizatorilor să facă toate astea. O posibilitate ar fi, sigur, nici măcar vorbim de remunerație, să, să despăgubim cumva reprezentanții consumatorilor și a utilizatorilor, reprezentanții MMO-urilor, sindicatelor uh, care sunt prezenți pentru uh, timpul și munca dedicată, dar ce se întâmplă și în altă parte poate fi imitată, adică să se aloce un buget pentru reprezentanții utilizatorilor ca să facă um, cercetări suplimentare. Uh, în ce privește întrebarea referitoare la mandatul de protecție a utilizatorilor serviciilor financiare, după cum poate știți, Finance Watch și alți reprezentanți ai asociațiilor de consumatori, de familii, reprezentanți ai micilor investitori și așa mai departe, au uh, manifestat uh, marea decepție uh, atunci când a venit propunerea de regulament modificată mai ales decepție pentru că vedem clar că tot ce înseamnă protecția consumatorilor, rolul celor trei autorități de supraveghere, e cumva ruda săracă. Cu ocazia consultărilor publicate de comisie anul trecut, am simțit că exista voința de a se face mai mult. Chiar am avut întrebări privitoare la crearea unui eventual model, așa numit Twin Peaks, cu separarea uh, supravegherii prudențiale și, pe de altă parte, uh, afacerile curente, dar nimic din toate acestea nu se regăsește în uh, propunerea de modificare a regulamentului. Da, spun, întreba dacă o soluție n-ar fi cumva să se atribuie aceste competențe către ESMA. Deja pentru noi ar fi un progres foarte mare, sigur chiar am fi preferat înființarea unei autorități separate de, pentru protecția consumatorilor care să se ocupe de uh, toate afacerile curente, dar într-adevăr ESMA să facă această activitate deja ar fi un mare pas înainte. Am vorbit de înființarea unui comitet uh, compus din autoritățile naționale care reprezintă consumatorii Asta ar fi, asta ar fi o, o măsură minimă pe care ne-am putea o dori, în măsura în care există voința de a se adopta acest regulament foarte rapid înainte de finalul acestei legislaturi. Ă, și acesta este motivul pentru care măcar sperăm să fie scris clar în text că să se aloce un buget acestei sarcini, pentru că dacă nu, din nou va rămâne pe plan secund. Într-adevăr, trebuie să fie personal care să lucreze doar la această sarcină în uh, autoritățile de supraveghere. Mulțumesc! Hufeld. Vă mulțumesc, domnul Hufeld. Vă mulțumesc, domnule președinte. O serie de chestiuni au fost, mi-au fost adresate sub forma unor întrebări. O să încep cu întrebarea domnului Balț privind proporționalitatea. Într-adevăr, proporționalitatea este unul din conceptele cele mai profunde care trebuie să fie respectate în desfășurarea activității de supraveghere și, din punctul meu de, de vedere, se bazează pe mai mulți piloni. În primul rând, procesul juridic, așa cum a menționat domnul Veil. Și dacă îmi permiteți să mă refer la acest lucru, cu cât uh, deci, uh, factorii de decizie uh, politici lasă un cadru cuprinzător de reglementare, va exista necesitatea clarificării cadrului de reglementare prin acte de nivel 2 și act și de nivel 3. Deci, proporționalitatea ar avea un caracter diferit dacă s-ar furniza orientări generale mai specifice la nivel 1. Însă chiar dacă nu s-ar face acest lucru, în nicio țară din lume nu poți reglementa toate aspectele prin acte legislative de nivel 1. Este perfect, cu totul acceptabil, de fapt este necesar uh, este necesară precizarea chestiunilor concrete la nivel administrativ și aș dori să apăr competențele acestor autorități uh, când vine vorba de acte de nivel 3, pentru că tot aud aceste critici de uh, acapararea unor puteri. Ei bine, orice agenție uh, exe- executivă uh, are competențe executive, nu trebuie să explice de ce ia niște decizii executive. Uh, trebuie să dețină prerogativele executive respective. Acesta este tocmai scopul actelor de nivel 3. Desigur, putem discuta dacă anumite competențe au fost depășite sau nu. Um, și lipsește, într-adevăr, un sistem de apel, de discutare, de clarificare a acestor aspecte în instanță. Uh, Curtea, Curtea Europeană de Justiție uh, este percepută ca fiind uh, prea îndepărtată pentru a fi sesizată. Deci, nu știu, poate ar exista posibilitatea creării unui uh, for de arbitraj sau de mediare și așa mai departe. Apoi un alt argument uh, important uh, din punctul de vedere al, al proporțion, principiului proporționalității ar fi diferențierea între supraveghere și uh, uh, reglementare. În acest moment trecem printr-un experiment istoric din punctul de vedere al supravegherii sistemului bancar în Europa. Uh, supravegherea bancară a ajuns la nivelul Băncii Centrale Europene. În fiecare, foarte, foarte des uh, încerc, BCE trebuie să ia decizii de supraveghere privind uh, vis-a-vis -vis de bănci foarte mici, ceea ce este o provocare masivă, foarte mare supravegherea ar trebui să fie păstrată cât mai aproape de nivelul de cel mai de jos nivel. Deci această diferențiere între supraveghere și uh, reglementare este foarte importantă. Acum să mă refer la intervenția doamnei Beres, care s-a referit la convergență din punctul de vedere a supravegherii, guvernanță și ideea mea că nu avem nevoie de un jandarm al jandarmilor. Convergența din punctul de vedere al supravegherii este un lucru absolut cheie, este un mandat cheie pentru aceste autorități de supraveghere, este o parte importantă a activităților și la fel ca și ceilalți uh, uh, colegi care au luat cuvântul astăzi, mă surprinde gradul de scepticism din partea unor reprezentanți europeni vis-a-vis -vis de succesul pe care l-au avut aceste autorități de supraveghere până acum pot să vă asigur că activitatea uh, ABE, EIOPA uh, și EVMPS este foarte importantă și că nu are niciun rost să impunem o soluție revoluționară. Mie mi se pare că o abordare pas cu pas este mult mai bună. Un manual unic de supraveghere care nu include doar reguli, dar și bune practici, există în toate cele trei autorități de supraveghere. Este un instrument foarte bun pe care ar trebui să-l consolidăm mergând înainte. Mi-ați adresat o întrebare foarte specifică și care și dacă ar exista și alte autorități naționale competente care nu-și fac uh, treaba și dacă uh, autoritățile de supraveghere europene ar trebui să intervină într-o asemenea situație. Da, dar pot să fac acest lucru de, de astăzi. Uh, această posibilitate este prevăzută în uh, mandatul lor, însă până acum nu a fost nevoie, însă ar putea să intervină oricând dacă ar fi cazul. De fapt, doar în urmă cu câteva săptămâni, prin introducerea MIFID și MIFIR, a apărut o serie întreagă de noi competențe. Când vine vorba de intervenții legate de anumite produse, și cred că trebuie să monitorizăm îndeaproape cum evoluează lucrurile în viața reală. Deci, eu nu cred că este momentul oportun pentru revizuirea acestui cadru, pentru că ceea ce cereți pe bună dreptate, competențe, subsidiaritate uh, și uh, competențe date autorităților de supraveghere europene să intervină în situații de criză în care autoritățile naționale competente nu-și fac treabă, da, sunt de acord. În ceea ce privește guvernanța, o să pornesc de la observația domnului Larozie, o observație foarte importantă pe care nu ar trebui să o ignorăm. Poate ar fi important să nu le tratăm pe cele trei autorități de supraveghere la fel. Poate, trebuie, poate este important să recunoaștem, mergând înainte, că vom avea nevoie de o diferențiere tot mai aprofundată și ce doresc să spun. Autoritățile de supraveghere stabilite sau să în cadrul uh, Autorității Bancare Europene, mi se pare că nu are niciun rost. De asemenea, nu cred că are rost să facem uh, vreo modificare la uh, EIOPA. Însă, ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, este altceva. După cum a spus domnul Albela, din motive practice, este foarte dificil ca um, Um, Consiliul Supraveghetorilor să discute detalii foarte specifice. Și din nou revin la observația domnului La Rozier, una foarte utilă cu care sunt de acord. Aș prefera mai degrabă un model în care uh, consiliile de administrație uh, actuale să fie uh, Uh, actualizate, să se numească cumva comitet executiv din care să, să facă parte 2-3 alți membri care să se ocupe de sarcini suplimentare. Este o idee rezonabilă. Dacă uh, Consiliul de Administrație poate să-și desfășoare în continuare activitatea. Deci, din nou, dacă am respectat propunerea Comisiei când vine vorba de AEVMP, am, am creat o structură de guvernanță pe trei piloni. Comitet executiv, un consiliu al supraveghetorilor și un consiliu de administrație. Cu tot respectul, nu, nu are rost uh, să creăm o structură atât de complexă. Deci să mergem pe calea propusă de domnul Larozie este ceea ce aș prefera și eu. Este o soluție practică și recunoaște necesitatea de a face uh, o diferențiere între uh, guvernanță și supraveghetare. Și ultima uh, întrebarea dumneavoastră, doamnă Perez, finanțarea. Într-adevăr, în temeiul logicii propuse de mine, este acceptabil și este o practică comună, de fapt, peste tot, să impui unor taxe instituțiilor supraveg uh, supraveghete în măsura în care sunt supraveghete. Îl ascult întotdeauna cu mare atenție pe domnul Larozie pentru că ce a spus uh, dumneavoastră în legătură cu uh, cei 60% se referea la în măsura în care autoritățile de supraveghere desfășoară o activitate de supraveghere, ceea ce ar fi relevant pentru ESMA, mai puțin pentru Europa și Autoritatea Bancară Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și, într-adevăr, unii dintre noi am fost puțin uh, surprinși când am primit această mare propunere și o care nu făcea o diferențiere atât de profundă. Jacques. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund întrebărilor care mi-au fost adresate. În primul rând, din partea domnului Balț. Cred că dacă dorim să înțelegem esența necesităților din punctul de vedere guvernanței? Aceasta a fost uh, întrebarea dumneavoastră. Trebuie să ne gândim la un lucru simplu. De fapt, când am scris uh, raportul grupului prezidat de mine, ne-am gândit în primul rând la reglementare pentru că eram îngroziți de faptul că existau atât de multe diferențe de la o țară la alta din punctul de vedere al reglementării. Deci, accentul pus de raportul nostru a fost manualul unic de uh, norme care trebuie să fie respectate, astfel încât reglementarea să fie mai, mai armonizată. Și cred că aceste trei autorități de supraveghere uh, au uh, făcut foarte multe din acest punct de vedere prin manualul unic de norme. Însă, odată ce trece timpul, dacă există un asemenea manual unic, te confrunți cu problema aplicării uh, sale în mod uniform. Drept urmare, Pervanș are dreptate să insiste asupra convergenței din punctul de vedere al uh, supravegherei. Deci, problema s-a deplasat de la norme comune la, modul, la un mod mai coerent de aplicare a acestor norme comune și dintr-un anumit punct de vedere lucrurile sunt mai dificile pentru că există unele state care uh, pun în aplicare anumite aspecte mai mult sau mai puțin față de alte state și se generează astfel unele conflicte de interese. Și după cum ne-a adus aminte domnul Hufeld, și eu cred că am putea aborda mai bine această problemă a convergenței din punctul de vedere al supravegherii prin extinderea Consiliului de Administrație existent prin intermediul a două, trei persoane care în uh, activitatea lor profesională, în activitatea lor academică, au demonstrat că cunosc în profuzime aceste uh, probleme, sunt obiectivi, au experiența necesară și există asemenea persoană. Și extinderea Consiliului de Administrație ar fi un lucru bun, pentru că dacă ești într-un conflict de interes și uh, trebuie adoptat un aviz situația este foarte, foarte dificilă pentru că nu doresc să rănești pe nimeni și uneori criticile sunt percepute a fi prea puțin ferme, deci situația poate deveni dificilă. Însă dacă există două, trei persoane, autorități incontestabile în acest domeniu, atunci această uh, conflictul de, de interes ar fi uh, rezolvat și s-ar obține un, uh, avantaj imens, nu doar pentru aceste autorități, dar pentru întregul sistem european, pentru că până la urmă Parlamentul European este cel care a decis pe marginea convergenței, necesității unei convergențe care acum trebuie să fie atinsă. Deci orice element care ar ajuta rezolvarea în mod pozitiv acestei probleme ar fi util. Doamnei Pervanș Beres, aș dori să îi răspund următoarea. Mi-a adresat două întrebări. În primul rând, ce se întâmplă cu ideea existenței unui specialist care să se ocupe doar de contra, de CCP-uri, de contrapărțile centrale, în ceea ce aș numi eu Consiliul de Administrație. Mi se pare o idee foarte bună. Niciodată nu este o idee proastă să existe cineva care știe despre ce vorbește. Deci sunt de acord. Nu sunt de acord însă cu un aspect al propunerii făcute de Comisia Europeană și anume crearea unui uh, subcomitet specializat pe CCP-uri. Este o lipsă de eficiență, o risipă de resurse și nu aș fi de acord cu această idee. M-ați întrebat de asemenea ceva în legătură cu Comitetul European de Risc Sistemic. Trebuie să recunosc că am făcut o greșeală când am scris raportul respectiv, crezusem că dacă conferim băncii centrale europene, care se bucură de o mare autoritate morală, de exemplu, deci dacă i-am conferi această sarcină de supraveghere macroprudențială, ar fi o idee bună. Însă, după aceea, mi-am dat seama că nu a fost o idee chiar atât de bună. De ce? Pentru că este foarte greu să ceri uh, Băncii Centrale Europene, care face parte dintr-o suborganizație cum este Comitetul Economic de Risc Sistemic, să-și critice propria politică monetară, care ar putea să devină un factor de perturbare a piețelor. Și realitatea este că rap- rapoartele Comitetului European de Risc Sistemic sunt corecte din punct de vedere tehnic, sunt bine scrise, însă dinamica aceste organizații lasă de dorit și efa- eficacitatea sa pe piață, doamnă Beres, este aproape de zero. Și mă întreb dacă nu ar fi o idee bună să avem un CERS care să fie puțin mai îndepărtat de BC, din care să facă parte oameni din lumea academică care să nu dispună de progrative decizionale, însă să asigură transformarea acestui comitet într-o autoritate morală care să consilieze, să influențeze percepția guvernelor. Și ultima observație privind uh, cele privind uh, afirmația lui Pervanș Beres o chestiune foarte importantă pe care încă n-am discutat-o în această dimineață. Piața, com, piața Uniunea Piețelor de Capital, care are o legătură profundă cu ce discutăm astăzi. Din punctul meu de vedere, ESMA, care nu ar trebui să fie deranjată prin prea multe propuneri de extindere a competențelor care ar transforma într-o autoritate redundantă și lipsită de eficacitate. În ceea ce privește ESMA, nu trebuie să uităm că are un mare viitor. De ce? Pentru că după ce se așează praful cauzat de Brexit, o să avem o piață cu caracter dublu în Europa. Va exista city din Londra și va exista piața continentală și Elveția. Și cine va putea să formeze o platformă colaborativă în Europa pentru a privi viitorul uh, pieței europene într-o lume reală, cum este cea actuală, una globalizată. Fie vom recurge la vechea diplomație din secolul 19, din secolul 20, în care Banca Angliei luptă împotriva Băncii Centrale Europene, sau va fi un proces de colaborare. Și dacă va fi un proces de colaborare așa cum îmi doresc și eu, ESMA va, eh, ESMA, autorității ESMA va reveni un rol important. Deci cred că trebuie să ajutăm ESMA cred că nu ar trebui să o îngreunăm cu prea multe competențe și cred că nu trebuie să, uit, să uitați că ce ați uh, creat în 2010-2011 prin aceste autorități de supraveghere va avea o importanță tot mai mare. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și acum a doua rundă cu raportorii din umbră și apoi intervenții spontane. Uh, Doamna Swinburne are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim tuturor invitațiilor. Uh, iată ce cuvinte înțelepte am putut să auzi și vom profita de pe urma lor. Aș dori să sugerez și că mulți dintre noi care suntem uh, responsabili cu legislația aceasta să ne mândrim cu ce am făcut și cred că nu, nu suntem critici, ci suntem mândri pentru că aceste autorități europene de supraveghere funcționează. Sigur că activitățile sunt divergente. Eu în ultimii ani m-am ocupat mai ales de ESMA și legislația în domeniul acesta, deci eu mă voi lega de acest domeniu în intervenția mea, dar e interesant de notat că unul din supraveghetori a sugerat că la nivelul 1, 2 și 3 politicienii trebuie să intre mai în detaliu. Asta Asta mai degrabă trebuie să facă experții, nu politicienii naționali. Deci nu știu unde este punctul de echilibru. Nu cred că suntem destul de experți noi politicienii ca să intrăm mai în detaliu decât o facem la ora actuală, dar aș, uh, m-aș referi la activitatea de convergență, cel de-al doilea mare rol pe care ESMA și ce alte ESA le au, convergența și ce uh, pot face în acest sens. Și e bine că am auzit că este un model pentru convergență, că există instrumente. Mă îngrijorează cum sunt utilizate ele. Ehm, avem șase din care, din opt eh, baze de date, pot, au date lizibile, dar două nu. Deci, în eh, mandatul lor există o supraveghere directă cu instrumentele respective, dar n-au putut să funcționeze până acum eh, aceste instrumente, deși au avut ani la dispoziție. Standardizarea datelor e o problemă. Avem o problemă și în legătură cu dosarul MIFID 2, și anume cum am ajuns într-o situație în care uh, Uh, legislația privitoare la uh, uh piețele uh, flagship are o, un an de întârziere. Pe 3 ianuarie 17 state membre încă nu au transpus această legislație uh, uh, în, la nivelul național. E scandalos, având în vedere ce uh, conversații are ESMA cu autoritățile naționale de supraveghere. Au spus pur și simplu că nu vor pune în aplicare la data necesară legislația și asta este scandalos și sugerează că nu funcționează lucrurile la nivelul cel mai înalt. Poate ne spuneți cum să îmbunătățim lucrurile. Apoi supravegherea directă Uh, CNCP și supravegherea lor directă, se pare că este o activitate foarte politizată și uh, uh, am lucrat pe infrastructurile piețe comerciale în ultimii ani și nimeni nu s-a interesat de CNCP-uri sau Uh, nici uh, sistemele CST pe toată durata aceasta și aș întreba invitații, credeți că CCP-urile ar trebui să fie supravegheate direct de către ESMA? Atunci de ce să nu fie și cst urile supravegheate direct de ESMA, dat fiind că uh, cst urile probabil sunt uh, ruta cea mai directă pentru transmisia șocurilor în politica managementului și au impact asupra stabilității financiare. Mm, nu știu dacă nu cumva nu avem o imagine prea îngustă. Dacă vrem să ne gândim la entitățile supravegate direct, nu cumva trebuie să vedem toată infrastructura de piață, nu doar CCP-urile care uh, acum sunt un subiect de uh, discuție pentru că au devenit uh, după Brexit politizate. Deci sunt unele importante din punct de vedere sistemic. Sistemic este una foarte mare Eh, iată, supra, eh, autoritatea de supraveghere este chiar aici în sală. Îi felicit, fac o treabă foarte bună eh, cu entitatea respectivă. Nu știu de ce considerăm că ESMA poate face o treabă și mai bună. Deci cumva mă îngrijorează rolul ESMA când avem autorități de supraveghere foarte bune care pot face treaba asta. Și un comentariu în legătură cu perspectivele vreau să aud și opiniile informa- invitațiilor. Se pare că există un consens în rândurile lor că poate prospectul nu trebuie să fie aprobat de către ESMA și când m-am ocupat de legislația în domeniul prospectelor, destul de recent, eh, am dezbătut-o timp îndelungat și am decis că nu trebuie să intre în mandatul ESMA, dar pentru mine problema e că săptămâna trecută în eh, la una de mese de lucru la Parlament, eh, un executiv de la Bursa de Londra spune că în listările de anul trecut nici măcar o entitate nu a utilizat pașaportul pentru prospecte. Deci, uh, ce uh, încercăm să conferim ESMA dacă nu există activități transfrontaliere în acest prospect. Mulțumesc! Thank you, Wolf Klintz. Mulțumesc și acum Wolf Klintz. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, în introducere uh, vreau să spun câteva cuvinte înainte, înainte de a pune întrebarea. Cred că suntem cu toții de acord în legătură cu obiectivele noastre, deci o mai bună convergență de supraveghere, eliminarea distorsiunilor, și arbitrajului de reglementare și un nivel înalt de protecție a consumatorilor uh, care, în toată Uniunea Europeană. Dar pentru toate astea, să fie realizată eficient, s-a sugerat că trebuie să o facem în mod, cum să spun, evoluționar. Cam 15 ani, dar nu știu dacă avem la dispoziție 10-15 ani. Vedem că sectorul serviciilor financiare se dezvoltă foarte rapid, uh, în, în toată lumea, mai ales în Asia. Vedem că, datorită noilor tehnologii, sunt actori și jucători pe piață care care la ora actuală sunt necunoscuți, dar vor intra rapid și care nu uh, fac subiectul uh, cadrului tradițional de reglementare. Deci cred că nu trebuie să ne bazăm pe faptul că avem atât de mult timp la dispoziție, ci mai bine acționăm cât mai rapid posibil. Iar acum, uh, venind la întrebări, către președintele Bafin, prima întrebare, domnia sa a spus că nu trebuie un supraveghetor al supraveghetorilor. M-aș fi de acord cu afirmația asta. Întrebarea ar fi ce risc percepeți ca dacă introduce să pune în aplicare propunerea comisiei, așa cum este ea formulată, nu cumva vor exista reacții ostile, mai ales din partea uh, acelor autorități naționale care sunt bine echipate și cu reputație, cum ar fi BAFI, NEMF și așa mai departe. Oare nu se poate ajunge până la o situație în care să ajungem la cumva chiar acte de sabotaj din partea lor a unei cooperări constructive. Pe de altă parte, Chiar recent a existat un caz în Letonia în care banca LBLD a dat faliment și uh, acum întrebarea mea este cum e posibil ca autoritatea națională competentă din Letonia și, și autoritățile europene de supraveghere nu au văzut că se va ajunge la această situație. Ce trebuie schimbat ca un astfel de caz să nu se mai repete? Au doua întrebare către reprezentantul Finance Watch, doamna Fili, s-a sugerat de către președintele Bafin că să fie făcut o distinție între fondul de reglementare și sub, sub, pentru activitatea de supraveghere, dar întrebarea mea este ce părere are Finwatch sau Financial Watch, ce reacție are față de această propunere? De asemenea, Oare e bine să eliminăm contribuțiile financiare ale autorităților naționale competente? Mm, eu nu cred că ar fi bine. Aș vrea ca aceste autorități să rămână implicate în finanțarea activităților uh, autorităților europene de supraveghere și cred că dacă împărțim finanțarea sau diferențiem între UE 40% pe de o parte și restul sectorul financiar, riscul ar fi ca activitățile să nu mai fie controlate destul de eficient și să existe costuri înalte în mod nenecesar. Apoi, pentru domnul de la Rozier, în ce privește SRB, Comitetul European pentru Risc Sistemic s-a menționat uh, dacă a fost sau nu bine să există aceeași președinție, înțeleg întrebarea. Uh, au existat discuții recente și de multe ori uh, s-au făcut declarații că SRB e un fel de cutie neagră și cumva nu comunică destul de eficient ce anume face și cum face lucrurile, utilizează modele și algoritmi pe care nu le cunoaște sau înțelege nimeni, că nu sunt prezentate în detaliu. Așadar, întrebarea mea ar fi, ce s-ar putea face, ce sugerează noastră pentru ca contribuția pe care poate să o dea SRB să fie și făcută și să fie și percepută ca tare. Mulțumesc! Thank you, Sven Giegold. Mulțumesc, Sven Giegold. Well, I would like to remind that some of the Reamintesc faptul că una din propunerile făcute de comisie și pe care le discutăm acum a fost făcute pe baza unui raport al Parlamentului făcut la finalul uh, fostului mandat și am avut onoarea să uh, fiu autor acestui document și consensul a fost unul larg și anume a fost o informație menționată doar vag până acum. Și anume această informație e că atunci când am creat aceste autorități europene de supraveghere, le-am dat un mandat clar și destul de extins. Uh, și de aceea cred că această dezbatere, că dacă și-au depășit uh, mandatul, e destul de ciudată, pentru că uh, în repetate rânduri uh, am rugat să mi se dea un exemplu în care și-au depășit mandatul aceste agenții. Sunt de acord cu domnul Hufel aici. Nimeni n-a fost în stare să-mi demonstreze nici măcar un singur, să-mi dea nici măcar un singur exemplu. Încă mai aștept. Deci, dincolo de asta, noi le-am conferit acest mandat uh, extins, dacă ne vedem, dacă ne uităm, mă scuzați, ce au făcut aceste ESA și ce putere, ce competențe au utilizat, uh, vedem domenii în care ele au făcut foarte multe. Unii au spus că au intrat în detalii, că nu au avut o activitate destul de proporțională. Uneori aș fi de acord cu această afirmație, însă când e vorba de uh, Uh, faptul că fac reguli, acolo ESA, autoritățile europene de supraveghere și-au făcut treaba bine, dar mai apoi când întreb consumatorii și serviciile financiare, companiile din acest sector, dacă le întreb, credeți că astăzi am ajuns la un nivel de egalitate în Europa? Avem realmente un nivel egal de supraveghere ce privește funcționarea eh, diverselor piețe, în ceea ce privește cererea și oferta? Răspunsul ar fi nu, încă suntem departe de asta. Suntem departe de obiectivul eh, unei uniuni eh, a piețelor de capital. Asta și pentru că autoritățile de supraveghere nu și-au utilizat toate competențele. Nu le voi lista pe toate, dar în primul rând, cea mai importantă ar fi încălcarea dreptului comunitar și o, o cultură comună de supraveghere. Eh, asta s-ar dori. Dar întreb invitații atunci, care ar fi măsurile specifice propuse ca să stopăm faptul că nu se aplică și nu se utilizează aceste competențe și obiective, mai ales și când e vorba de protecția consumatorilor și realitatea că încă și la ora asta consumatorii obișnuiți plătesc mult prea mult pentru multe din produsele pe care le cumpără. Și ultima întrebare, pentru domnul de la Ozia, pentru mine ați făcut o sugestie foarte importantă în ce privește structura de management a autorităților de sub, europene de supraveghere și ați făcut și un fel de autocritică și noi parlamentarii trebuie să ne facem și noi în legătură cu construcția, arhitectura ESRB. Dar chiar dacă ESRB iese din BCE sau îi dăm alt președinte, asta tot nu rezolvă problema evocată de Wolf Klintz. Și anume că nu există un grup clar și comun de responsabilități. Avem un președinte și avem uh, la o masă uh, uriașă oameni nenumărați care iau decizii. Ce? Nu cumva trebuie un organ de uh, decizie mai mic în cadrul ESRB format din experți eminenți din domeniul stabilității macrofinanciare care să fie un fel de consiliu pentru stabilitatea economică a Europei și ei să-și asume răspunderea, să se știe foarte clar a cui e răspunderea și ei să conlucreze cu un grup mai larg de membri, cum se întâmplă actualmente la ESRB. Langen. Domnul Langen. Ja, ich will äh, gerne zwei kurze Mulțumesc. Da, am, uh, vreau să adaug două întrebări uh, care au fost deja menționate. Criza din Letonia. Aici mă interesează opinia experților dacă supravegherea bancară și Consiliul BCE sunt în măsură să tragă învățămintele necesare și care sunt propunerile de îmbunătățire a situației pe viitor. Și în al doilea rând, în ce măsură este posibil uh, tratarea din proprie inițiativă a subiectelor. Uh, domnul Gigold a spus că știe un singur exemplu în care una dintre ASE a uh, luat inițiativa în afara competenței sale. Eu știu mai multe. Dacă mă uit doar la EIOPA, văd o serie întreagă de chestiuni unde EIOPA a tratat situația și a emis un aviz chiar dacă nu avea competență și uh, în cadrul procesului legislativ au existat niște amendamente ale noastre care, din păcate, nu s-au bucurat de uh, majoritate, care ar fi putut evita asta, această situație. În orice caz, uh, eu cred că și ASE-urile trebuie să fie verificate de către cineva și aș vrea să aud uh, poziția experților. Mulțumesc. Mulțumesc. Brian Hayes. Very briefly, um, Chairman. Foarte pe scurt, domnule președinte, mulțumesc tuturor invitațiilor pentru contribuția la această dezbatere foarte importantă. M-a frapat ce a spus Mario Draghi ieri, eh, vorbind despre criză. Nu a fost vorba doar de o criză bancară, de fapt, și a, nu doar o bulă a creditelor, ci a fost o problemă cu eh, reglementarea la nivel european și o problemă de supraveghere aceste două cerințe gemene, supraveghere pe de o parte și reglementare pe de altă parte, uh, trebuie să fie trecute în revistă constant, ca să facem lucrurile corect, dar în mod proporțional și mai ales în împrejurarea în care încercăm să clădim capacitatea într-o Uniune a piețelor de capital care să aibă sens în întreaga Uniune Europeană și în uh, lumea noastră modernă și uh, da, s-a vorbit despre Brexit, într-adevăr, și anume ce fel de fragmentare ar putea avea ca efect Brexitul? Ar putea afecta întreaga noastră stabilitate și securitate financiară, să nu subestimăm acest efect. Câteva observații. Am văzut în uh, dosarul EOPA ce important este ca EOPA să fie un fel de intermediar între diferitele state membre, unde există arbitraj de reglementare. Acolo e nevoie de ESAS, într-adevăr, ca să încerce să se asigure că mm, piețele funcționează transfrontalier. Sunt multe exemple în care dimensiunea uh, transfrontalieră nu funcționează în piețe din cauza unei uh, abordări cumva de prădător a unui, unui autorități de reglementare față de alta. Și ce spunea Sven, e important, o, o cultură comună a supraveghetorilor e importantă și subestimăm importanța că supraveghetorii să stea la aceeași masă să se înțeleagă în aceste autorități de supraveghere să, încearcă să, să încerce să stabilească, să stabilească un sistem de bune practici, să elimine abuzurile pe piața unică, să păstreze această cultură comună a supravegherii. Și sunt de acord și cu domnul Langen. Uh, am uh, văzut exemple în care uh, s-a depășit cadrul, mai ales când uh, s-au propus legi în Parlamentul nostru la nivelul 1. Am văzut un dosar recent în care ESMA a avut o intervenție chiar contrară discuțiilor din Parlamentul nostru și negocierilor, apoi și cu prospectele unde Comisia a făcut o propunere contrară uh, față de ce am propus noi, cum spunea doamna Swinburne. Deci, iată, s-a depășit uh, limita, am văzut asta, și, uh, și modul în care au fost discutate dosarele în Parlamentul nostru recent, într-un format recent, și întrebarea în ce privește resursele. Eu am înțeles că evaluarea de impact a Comisiei subestimează Uh, efectul suplimentar de contrapartidă nu doar uh, în ce privește cifre, dar cantitatea de oameni care trebuie să facă uh, munca, pentru că sunt tot fel de funcții suplimentare. Eu nu spun că mă opun celor afirmate de comisie, dar nu cumva se subestimează foarte mult, credeți dumneavoastră, cifrele și calitățile uh, oamenilor necesari pentru a se ocupa de funcțiile suplimentare care vin odată cu propunerea Comisiei. Mulțumesc! Thank you very much. Um, um Vă mulțumesc foarte mult și eu am o întrebare scurtă. Pentru experții noștri, um, Mm, în urma anumitor observații, mai ales din partea lui uh, Jacques de la Rozier, cu privire la legătura puternică între partea de guvernanță și partea de atribuția sarcinilor. La ce mă refer? Știm că există acest set unic de norme care are un rol important. Uh, Trebuie să ne gândim și la supravegherea directă și la convergența de supraveghere în domeniile unde este necesar acest lucru. Eu cred că cred că la, în materie de guvernanță, într-adevăr, trebuie să existe o serie de actori care să stea la aceeași uh, masă, autorității naționale competente și ESMA. ESMA este locul unde autoritățile naționale uh, se întâlnesc și poate că am putea să mergem pe uh, ideea lui domnului de la Rozier Uh, și anume, toți actorii aceștia trebuie să își asume proprietatea asupra tuturor acțiunilor, pentru că um, nu există o, o diferență între autoritățile naționale și ESMA. Nu sunt două organisme diferite și uh, cu toții trebuie să-și asume responsabilitatea uh, nu poți să vii să spui ca și autoritate națională, da, bine, bine, eu fac treaba foarte bine, dar ce vor ăștia de la mine? Problema este că trebuie să ne gândim la toată piața europeană. Și cum se poate evita, cum se poate reduce măcar acest teren uh, care nu este echitabil pe piață în momentul de față. Ehm, nu putem să spunem uh, fiecare acasă, dar ce tot vrea comisia asta de la noi, că noi ne facem treaba foarte bine. Da, bun, vă faceți treaba foarte bine, dar uh, dorim să îmbunătățim capacitatea noastră de a deveni o piață unică, mai ales în domeniul capitalului. Sigur că sistemul bancar este diferit, uh, există diversele sarcini, avem setul unic de Uh, norme și așa mai departe. Deci, uh, cum putem să asigurăm această capacitate de a avea eficiență și, în același timp, uh, responsabilitate completă din partea părților interesate, a, a autorităților competente naționale Um, astfel încât uh, supravegherea financiară, convergența de supraveghere să nu fie diluate în momentul în care ajung la nivel uh, național. Sigur că, um, conform principiului subsidiarității, supravegherea directă se desfășoară doar atunci când este necesară. Și convergența nu vrea să fie un fel de supraveghere a supraveghetorilor, ci uh, o modalitate de a asigura o punere în aplicare uh, coerentă în întreaga piața internă a acelorași norme? Asta e întrebarea mea. Și chiar dacă ați primit multe întrebări, vreau să vă rog să încercați să vă strângeți comentariile la trei minute în ultima rundă de răspunsuri. Thank you very much, Chairman, and I will be brief and concentrate on Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, mă concentrez asupra a patru puncte. Încep cu complexitatea și nivelul 1. Deci, să fie clare lucrurile. Ce ar putea să facă colegiuitorii? Ar putea să indice specific sarcinile de nivel 3. Deci să um, specifice lucrurile mai uh, um, concret, nu la nivel 1, ci să se specifice ce ar trebui să facă ASE-urile astfel încât, sigur, să se respecte și principiul proporționalității. În al doilea rând, de ce există atât de multă complexitate? Acest lucru se explică prin faptul că piața are șase nivele de reglementare, ceea ce e prea mult. Trei niveluri europene și plus nivelurile naționale de reglementare. Și există metodologiile de punere în aplicare și alte uh, orientări uh, din partea ministerelor naționale, autorităților de supraveghere, plus propriile uh, seturi de întrebări și răspunsuri. Deci e prea mult și sunt sigur că pe viitor vom ajunge la o legislație europeană veritabilă. Eu cred că ar fi cel mai bine în 10-15 ani să avem un cod uh, de norme de drept pentru piețele de capital pentru toate cele 27 de state membre, acesta să fie un nivel și apoi uh, să mai existe încă două niveluri complementare și atât să reducă astfel complexitatea. În ceea ce privește uh, convergența de supraveghere, da, e o sarcină herculeană și uh, nu pot să vă dau răspunsurile astăzi. Eu cred că schimbarea guvernanței ar putea să funcționeze. Deci, um, conferirea mai multor competențe Comitetului Executiv în acest uh, proces ar accelera procesul. Acesta ar trebui să fie mai flexibil, să inițieze, une, să inițieze valori interpare și în același timp ar fi foarte important să se permită schimbul de bune practici între autoritățile naționale sub auspiciile autorităților europene de supraveghere. Deci schimbul de bune practici este, este cheie, nu va rezolva toate problemele, dar va ajuta. Apoi, protecția consumatorilor care nu este percepută în mod pozitiv de cei din Europa. Poate e adevărat acest lucru, dar în primul rând haideți să vedem cum va funcționa MIFID 2 în practică și uh, să nu uităm că protecția consumatorilor nu este asigurată doar de cei care administrează dreptul, ă, nu doar prin dreptul administrativ, ci și prin ă, dreptul privat și aici există ă, divergențe între sistemele în Europa. Consumatorul întreabă, pot să cer despăgubiri, da sau nu? Asta e o întrebare cheie. Și aici, în funcție de ce sistem, căr, sistemul căruia îi se adresează, va primi răspunsuri diferite. Aici ar fi nevoie de mai multă armonizare. Și în, acel, în, al, în ultimul rând, depășirea mandatului. E o întrebare foarte, foarte dificilă. Dacă autoritățile de supraveghere și-au depășit mandatul, din perspectiva mea ca profesor de drept, aș spune că poate în foarte puține cazuri s-a întâmplat acest lucru dar uh, pot să-mi imaginez că nici Comisia, nici Parlamentul European nu ar dori să intre în detalii aici. Asta e o chestiune care ține de uh, tribunale, nu de noi. Mulțumesc, domnule Beia. Da, permiteți-mi câteva observații filozofice de principiu. Avem aici două concepte diferite. Unu, De a avea o autoritate unică de supraveghere, idee care a fost menționată într-un mod în faimosul raport al celor cinci președinți acum câțiva ani. Și apoi avem și uh, o altă uh, idee bazată pe o, un sistem de colaborare și susținătorii acestei idei vorbesc despre organizație care să fie uh, condusă, promovată de către membri. Și eu cred că ar trebui să găsim calea de mijloc. Ar trebui să încercăm să progresăm către uh, un cadru cu adevărat integrat de supraveghere, pentru care avem nevoie de ESMA. Eu mă refer la ESMA pentru că mm, acesta este domeniul meu de competență, piețele, piețele de capital. Deci ar trebui să progresăm către o ESMA care să fie mai mult decât un club sau o asociație de autorități naționale competențe, de com- autorități naționale competente. O ESMA care să aibă puteri reale de a promova uh, convergența de supraveghere și chiar de a um, da linii directoare pentru activitățile la nivel național, care, sigur, nivelul național este cel care are competențele de a, de a realiza supravegherea zi cu zi. Și ESMA, deci, este un uh, element important al acestei supravegheri cu adevărat integrate, care este necesară dacă ne gândim la proiectul Uniunii Pieților de Capital. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Filei? Uh, concernant le financement des autorités... Privește finanțarea autorităților de supraveghere, nu ne opunem ca industria să plătească o redevență pentru activitățile de supraveghere. Asta există în multe alte domenii și cred că și aici există, s-au cerut prea multe deja contribuabilor, deci e normal ca entitățile supravegheate să participe la finanțarea controlelor în ce privește protecția consumatorilor. Într-adevăr, ar fi și aici multe de spus, din ce în ce mai multe reguli de protecție a consumatorilor în domeniile de servicii financiare sunt adoptate la nivel european, dar din nefericire punerea lor în aplicare uh, e foarte divergentă de la o țară la alta. Deci cum putem vorbi de piață unică mereu fără a ne îngriji de aplicarea reală a drepturilor la fața locului. Vă reamintesc că în fiecare an Comisia Europeană uh, publică uh, uh, un clasament al diverselor servicii și produse cumpărate de consumatori conform diverselor criterii și serviciile financiare an după an sunt pe ultimul loc. Nu e vorba doar de despăgubiri. Și asta e important, despăgubirea. Păcat că nu este un grup de acțiune în fiecare stat membru, dar mai bine se lucrează în amonte, la prevenție. Nu vorbesc doar de simpli consumatori, vorba și de utilizatori profesioniști. Dar se confruntă din ce în ce mai adesea cu produse mult prea complexe care nu corespund nevoilor lor și practicilor comerciale agresive mandatele autorităților europene de supraveghere în ce privește protecția consumatorilor, eh, mandatul e clar. E unul din elementele mandatelor lor. Cele trei autorități de supraveghere spun că mm, competențele pe care le au, mai ales în ce privește emiterea de avertizări, ba chiar interdicția unor produse, deci mandatele în acest sens nu sunt clare și de aceea nu au prea folosit aceste puteri, așa spun ele. Dacă, dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să le reformulăm mandatul, dar ar trebui, într-adevăr, să aibă un mandat clar și precis, astfel încât să nu mai există posibilitatea de a se spune că uh, aceste organisme nu au niciun rol de jucat. De deci, aceea suntem în favoarea unui buget dedicat special protecție consumatorilor și îmbunătățirea regulilor, uh, oricum, în ce privește cele trei autorități, că dacă nu, nu se va schimba nimic. Și nu putem, cum spuneam, ca consumatorii și beneficiarii serviciilor financiare să fie în continuare rudele sărace. În, în, în ultimul rând, spun că trebuie integrată chestiunea finanțelor durabile în rolul de supraveghere financiară, lucru despre care nu s-a vorbit aici. Vă mulțumesc. Hufeld. Mulțumesc, Felix Hufeld. Da, vreau să revin și eu la câteva uh, întrebări care mi-au fost adresate. Doamna Swinburne, mă întrebați în ce măsură aș încuraja legislatorii să fie mai specifici la nivelul 1. Asta e o neînțelegere. Tocmai uh, natura legiuitorilor este să ajungă la compromisuri politice. Eu încercam, de fapt, să explic uh, de ce este necesar să avem o reglementare mai specifică la nivelurile 2 și 3, pentru că natura nivelului 1 este diferită. Deci asta am încercat eu să spun, nu voiam să fiu naiv în ceea ce privește legislația de nivelul 1. De fapt, cu cât mai mult uh, mă ocup și eu uh, de uh, această parte sunt mai, tot mai bun prieten al abordării bazate pe principii și nu pe norme. Deci, ca să lămuresc această neînțelegere. Domnul Clinț a adresat o întrebare oarecum amuzantă. Dacă o autoritate națională competentă ar putea să saboteze legislația dacă um, anumite, autori- anumite competențe ar fi conferite Uh, autorităților de supraveghere. Noi suntem organisme publice, buni cetățeni în țările noastre și în Uniunea Europeană. Nu avem deloc interesul să sabotăm situația. Um, deci nu cred că se pune această, această problemă. Noi suntem parte a Uniunii uh, bancare și facem foarte multe eforturi pentru ca întregul cadru să funcționeze foarte bine. Așa cum am spus în introducerea mea, e foarte diferit să uh, dezbatem totuși împreună, în mod deschis, care ar fi politica europeană cea mai bună. Deci nu avem intenția de a sabota absolut deloc. Mai mulți uh, eurodeputați um, au uh, întrebat uh, ce s-a întâmplat cu banca din Letonia și uh, pentru că sunt parte a acestei structuri, nu pot să intru în detalii, că mi-e interzis acest lucru, dar situația a fost următoarea. O autoritate americană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la incidente legate de spălarea banilor în legătură cu această bancă a început o audiere pe o perioadă de 60 de zile. Și acest uh, lucru a devenit public, ceea ce ne arată cât de sensibile sunt situațiile bancare. Uh, situația de lichidități a băncii s-a deteriorat dramatic în decurs de 72 de ore la 3-4 zile, în 3-4 zile din momentul în care s-a făcut publică uh, situația și astfel banca respectivă a ajuns uh, pe marginea uh, prăpastiei uh, insolvenței și atunci autoritatea de supraveghere a trebuit să ia măsuri destul de drastice, inclusiv un moratoriu și în cele din urmă declarația de bancă în caz de eșoare sau posibilitate de a, a eșua. Acum, activitățile legate de spălarea banilor sunt tratate strict la nivel național. Nu există deloc competențe la BCE uh, sau la autoritățile de supraveghere să ia măsuri împotriva schimbării, uh, spălării banilor. Și acesta a fost motorul problemei și chestiunile, probleme de lichiditate și de capital pot să ajungă probleme majore în decurs de ore. Uh, deci dacă îmi cereți o garanție, să vă spun dacă s-ar putea acest lucru întâmpla pe viitor, repeta pe viitor sau nu, nu există nicio garanție. Oricând se poate repeta o astfel de situație, oriunde. Și autorizația de supraveghere trebuie să gestioneze consecințele. Dacă credem cu toții că activitățile, reglementarea în domeniul spălării banilor, știți, reglementarea este la nivel uh, european, nu la nivel global. Dar supravegherea este strict la nivel național. Dacă s-ar schimba acest lucru, atunci sigur că ar trebui purtată o dezbatere politică și eu uh, din uh, funcția mea nu pot să schimb situația. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci depindem de autoritățile locale, autorități din uh, Letonia în cazul acesta, um, pentru a lua măsuri în cazul spălării banilor. Acum, încă două răspunsuri rapide. O cultură comună de supraveghere a fost menționată de mai multe ori. Da, într-adevăr, este unul dintre avantajele majore ale uh, înființării autorităților europene de supraveghere și pot să vă spun din experiența mea că modul în care acționează Uh, și colaborează autoritățile de supraveghere în Europa astăzi este complet diferit față de cum o făceau acum 10 ani, 15 ani și așa mai departe. Această interacțiune continuă, un flux continuu de întâlniri creează această cultură, care sigur nu este perfectă, dar am progresat foarte mult. Și vreau să uh, Mă refer la ceva ce domnul Feil a menționat mai devreme și nu e valabil doar în cazul protecției consumatorilor. Ar fi o greșeală să încercăm să um, impunem um, un teren echitabil în Uniunea Europeană doar prin prisma regulamentelor financiare. Există domenii juridice foarte importante care sunt departe de a fi armonizate, cum ar fi insolvența, accesul la uh, Uh, curții de justiție, dreptul civil și așa mai departe. Deci nu se va putea rezolva totul prin reglementare financiară. Și apoi, resursele uh, estimate estimarea resurselor necesare dacă, într-adevăr, uh, ESMA ar primi competențe suplimentare conform propunerilor comisiei, um, resursele undeva la 200 sunt uh, mult, mult uh, uh, sub uh, necesarul real. Din experiența mea, eu cred că ar trebui să fie o cifră dublă, triplă sau chiar de patru ori mai mare și dacă um, aceste resurse nu vor fi alocate autorităților europene de supraveghere, va fi nevoie de personal și de fonduri suplimentare la nivel național. Și asta va fi o problemă. Mulțumesc! Da, aveți dreptate. În ceea ce privește combaterea spălării banilor, este o competență națională. Când am încercat în cea de-a cincea directivă să introducem în legislație un element chiar moderat de convergență de supraveghere, ne-am izbit de un zid din partea Consiliului care a fost în trialog. Să nu uităm acest lucru. Jacques de la Răzier. Mulțumesc. Foarte pe scurt, că e destul de târziu. Să răspund lui Kay Swinburne. Cred că ați ridicat o problemă foarte importantă referitoare la supravegherea CSD-urilor a depozitelor centrale de titluri mobiliare. Cred că ar trebui să nu uităm că acestea au o importanță sistemică la fel de mare ca și contrapărțile centrale. Deci o întrebare cu răspuns uh, deschis. Domnului Gigol și domnului Clins, care s-au referit la CERS. Eu cred că s-ar putea crea un, o, o cultură a responsabilității, a apartenenței și acesta ar fi un lucru bun. Dacă ar trebui să detașăm complet uh, de BCE, ar fi greu de făcut acest lucru în acest moment. Din cauza uzanțelor care au fost create în decursul anilor cred că ar fi bine să existe un grup care să fie responsabil să răspundă pentru ceea ce spun și pentru ceea ce propun. Ce mă deranjează în cadrul actual este că trăim într-o lume, într-un sistem internațional complex și destul de periculos și nu sunt uh, foarte sigur că CERS, care este complet legat de unul dintre actorii principali de pe această scenă internațională are autoritatea și independența necesară. Deci orice pas în uh, direcția pe care ați uh, trasat-o dumneavoastră, implicit sau explicit, ar fi un pas bun. Nu e vorba de a de un rafinament fin, de modi- mică modificare, un membru în plus sau în minus. Întrebarea este, ce dorim? Ne dorim uh, un marinar care să fie la cârmă, care să fie responsabil uh, pentru uh, prevederea uh, pericolelor și care să răspundă uh, atunci când sunt probleme. Uh, mai specific, domnule Gigold, ați spus că vorbim cu toții despre faptul că supravegherea nu este um, pusă în aplicare în mod armonizat. Ce propuneți? Și cred că aveți dreptate când ne întrebați acest lucru. Pentru că e una să spui, da, e foarte important să avem un teren echitabil, uh, să existe o convergență de supraveghere foarte puternică, dar dacă nu este pusă în aplicare la nivel uh, național, local, nu ajungem nicăieri. Am câteva propuneri. Prima, să utilizăm arbitrajul atunci când există un caz uh, evident sau aproape evident de nepunere în aplicare a regulamentelor europene în astfel de situație e foarte important ca arbitrajul să nu fie doar o posibilitate deschisă celor care sunt nemulțumiți, ci arbitrajul să fie impus de autoritatea de supraveghere respectivă. Această autoritate ar trebui să aibă dreptul de a iniția, de a declanșa un proces de arbitraj. Pentru că atunci autoritatea respectivă are responsabilitate atunci când există încălcări ale legislației. Și în al doilea rând, dacă în pofida arbitrajului care, după cum știm, uh, nu poate fi impus uh, prin drept, dacă în pofida arbitrajului problema neaplicării legislației rămâne, atunci ESMA și celelalte autorități de supraveghere am spus ESMA, mă referam la toate autoritățile de supraveghere. Deci acestea trebuie să solicite avizul Curții Europene de Justiție în niște uh, cadre bine stabilite în ceea ce privește calendarul. Acestea ar fi câteva recomandări, câteva sugestii pentru domnul Gingold. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș dori să-i rog pe co-raportori să rezume foarte pe scurt discuția, pentru că, desigur, nu este sfârșitul discuției. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc din nou invitațiilor. Am câteva observații foarte pozitivă. Am auzit câteva intervenții foarte pozitive în, ace- în această dimineață, dar și critici extinse vis-a-vis -vis de propunerile Comisiei Europene. Pe de-o parte, sunt de acord cu atitudinea critică vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei Europene, pe de altă parte, îmi dau seama chiar eu, care este volumul de muncă care mă așteaptă pe mine personal și pe coraportoarea mea și pe ceilalți raportori din umbră când vine vorba de discutarea acestor propuneri de modificare. Am înțeles astăzi că nu am ajuns la o poziție definitivă. Proporționalitatea nu ține doar de actele legislative de nivel 1, dar și de normele de nivel 2 și 3. Și autoritățile de supraveghere au nevoie de indicații legate de proporționalitate pentru activitatea lor. Și astăzi s-a propus ca principiul proporționalității să fie ancorat în uh, normele care reglementează activitatea autorităților de supraveghere. În plus, mi-a devenit clar că trebuie să lucrăm mai mult la diferențierea între activitatea de reglementare și cea de supraveghere, cu toate consecințele inerente pentru structura și pentru finanțarea autorităților respective. În al treilea rând, competențele directe ale ESMA, în general, par să fie criticate mai mult dincolo de supravegherea CCP-urilor, care oricum trebuie să se, care trebuie văzută în lumina modificării EMIR 2, pare să există o părere preponderentă care nu doresc extinderea competențelor uh, ESMA concluziile pripite și ideile pripite nu prea se bucură de un sprijin. Din potrivă, am asistat la o abordare mai pragmatică privind uh, contribuțiile actuale și viitoare ale autorităților uh, competente na- uh, naționale. Apoi, în ceea ce privește subiectul statelor terțe, mai avem multe de făcut și cred că va trebui să prevedem un rol mai uh, eficient pentru autoritățile de supraveghere europene. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, criticile vis-a-vis -vis de modelul de guvernanță de Comisia Europeană au fost foarte clare astăzi. Eu am înțeles că ar trebui să ne dorim un sistem mai puțin uh, complex și că acest lucru ar fi posibil prin ajustări uh, minore la, mod- la modelul existent și de asemenea va trebui să ne preocupe și rolul viitor al părților interesante, interesate în această guvernanță. Apoi, remarca lui uh, Jacques de la uh, Rozier mi s-a părut foarte interesantă, desprinderea Băcii Centrale Europeană din Comitetul European de Risc Sistemic, ceea ce ar uh, spori la independența acestui for. În concluzie, multitudinea observațiilor uh, pe care l-am auzit în această dimineață va fi foarte utilă pentru noi în momentul în care vom redacta uh, raportul nostru. Și mulțumesc din nou celor cinci invitați uh, care au fost alături de noi astăzi. Mulțumesc, Pervanș Perez. Merci tous nos invités. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor invitațiilor. Sigur, noi am selectat în calitate de coraportor pe subsemnata și pe colegul meu și dar nu din acest motiv vreau să spun ce spun acum, dar e cred că una din cele mai bune audieri organizate în cursul mandatului nostru. Asta ține de calitatea invitațiilor noștri, desigur. Eh, le mulțumesc fiecăruia eh, în mod specific pentru că ne-ați adus elemente importante. E un subiect dificil. Vedem că sunt zone conflictuale în cele trei pachete ale propunerii comisiei, dacă aș putea spune așa, în ce privește sfera de competențe, apoi guvernanța și finanțarea. Fiecare din aceste trei capitole eh, va permis să veniți cu niște contribuții care sunt convins că vor fi importante pentru dezbaterea noastră și se vor traduce și în propuneri concrete. Totuși, eh, rețin ca mesaj principal chestiunea timpului, a calendarului. Ca un ecou la ce spun, cele spuse de Wolf Klintz, raportor din umbră din partea liberalilor, uh, și anume că această trecere în revista ESA va fi dusă la bun sfârșit până la finalul mandatului. Cred că avem un acord sau o speranță de acord, însă și că nu trebuie să credem că noi facem această trecere în revistă, revizuire, așa, pentru, doar pentru două minute și că următorul Parlament va face o nouă revizuire. Nu. Trebuie să uh, privim în perspectivă uh, rolul uh, ESA-urilor prin legislația pe care o facem acum. În al doilea rând, Înțeleg că în ce privește SRB, până la urmă, Comisia eh, ne-a oferit niște elemente așa, mai degrabă de suprafață, de, nu de modificări esențiale. Iar aici, poate că reușim să intrăm mai în detaliu totuși în ce privește competențele, autoritatea, rețin uh, expresia domnului de la Ozier că SRB trebuie să devină o adevărată autoritate morală. Nu că ar fi... Cum, și mi-aduc aminte de ideea uh, comprinsă în raport, că e vorba de, de așa un fel de trufanda pentru o supraveghere macro. Era satisfăcător acest concept din punct de vedere intelectual, dar astăzi e clar că uh, Încă nu suntem în situația ideală. Nu știu care ar fi echivalentul în SUA a acestei autorități, dacă există, dar trebuie să vedem puțin care ar fi uh, perspectiva asta care ar putea fi dezvoltată paralel, poate, cu uh, această Uniune a Piețelor de Capital. Ceea ce mă duce direct la propunerea doamnei Kay Swinburne, să vedem ce se întâmplă cu uh, piețele Central Security Depository, ați întrebat dacă este sistemic mm, rolul lor, oricum jucase un rol, doamna Swinburne, foarte important cu această propunere, dar, într-adevăr, cred că merită explorată propunerea ei. Am auzit și alte contribuții foarte utile în ce privește legătura între competența și rolul uh, autorităților europene de supraveghere și, pe, pe de altă parte, sistemul uh, judiciar, justiția sau curtea de justiție. Uh, în alte domenii, uh, aveam și acolo ideea că în ce privește funcționarea piețelor financiare, până la urmă, poate că nu destul de frecvent se recurge la curte sau nu atât de frecvent pe cum ar trebui să stea lucrurile. Și, uh, în final, încă trei puncte. În primul rând, în filigran, în propunerea comisiei, uh, e vorba de diferențierea în funcționarea și rolul și legătura între cele trei agenții și poate ar trebui articulate, poate ar trebui accentuate mai bine lucrurile, astea, nu doar în filigrană. În al doilea rând, protecția consumatorilor. Sigur, se pot face mai multe și Parlamentul European trebuie să încerce să facă mai multe și în ce privește guvernanța, De fapt, convergența, spune vorbitoarea, vreau să vorbesc de convergență. Sigur, nu trebuie să uh, abandonăm de tot uh, metoda revizuirii interpare, dar noi în 2014 am făcut o propunere cu indicator de performanță, cu acest tabel de bord poate utilizăm ideea asta și se pot face mai multe și ar trebui să fie una din prioritățile noastre, să, aducem, să ne aducem și noi contribuția. Cam asta ar fi și din nou mulțumesc pentru uh, contribuție. I also think this has been one of our best hearings. So... Vă mulțumesc. Cred și eu că a fost una din cele mai bune audieri pe care le-am organizat, extrem de utilă. Permiteți-mi să mulțumesc oaspeților noștri, Rudy Carvel, Sebastian Albela, Anfili, Felix Hufel și Jacques de la Rozier. Vă mulțumesc pentru contribuțiile noastre foarte importante. Calendarul, după cum știți, are un caracter indicativ, doar, însă există prezentarea proiectului de raport 8-19 iunie, amendamentele până 9 iulie, discutarea lor 3 septembrie, votul în Econ 23 septembrie, ceea ce ne-ar permite să începem dialogul tripartit în octombrie și să încheiem acest dosar uh, la timp înaintea acestui mandat și cred că trebuie să respectăm cu strictețe acest calendar și să încercăm să nu risipim această oportunitate indiferent de rezultatul uh, concret, de formularea articolelor, să încheiem această revizuire în acest mandat. Vă mulțumesc și acum trecem la o ramură acestei revizuiri și trebuie să rămâneți așezați pentru că sunteți uh, raportori. O să încerc să, să trag puțin de timp, să câștig puțin timp, să prezint următorul punct care face parte din revizuirea autorităților europene de supraveghere, însă trebuie să fie încheiat și mai repede pentru că se referă la stabilirea sediului autorității bancare europene. Sorry, I need you, I need, I gave a bit more time to the hearing, but now... Îmi pare rău, am acordat mai mult timp acestei audieri, însă trebuie să mergem înainte pentru că avem și voturi și mai avem două puncte de discutat înaintea lor. Mulțumesc din nou vorbitorilor. Deci, după cum știți, unul din elementele pe care trebuie să le discutăm este stabilirea sediului. Știți că, din punctul de vedere al Consiliului, a avut loc o procedură în urma căruia a fost adoptat un uh, rezu- rezultat după o tragere la sorți și am înțeles că raportorii au o problemă cu procesul instituțional. Și ca de obicei, Parlamentul trebuie să-și clarifice. Codecizia este o codecizie. E o procedură în care cele două ramuri legislative decid împreună, co-decid, ceea ce înseamnă că sunt suverane fiecare în parte. Element is subordinated to this because this house is sovereign și orice alt uh, element are o importanță subordonată, pentru că Parlamentul European este suveran. Deci, din acest punct de vedere, este important dacă Parlamentul European sugerează același rezultat ca cel propus de Consiliu și își exercită astfel suveranitatea și nu este obligat din punct de vedere juridic de vreun proces care, apropo, a fost departe de perfecțiune când vine vorba de examinarea, respectarea procedurilor. Deci sunt și eu de acord cu criticile uh, ferme, stricte vis-a-vis -vis de uh, procesul respectat. Însă, am spus destul, au cuvântul raportorii. Burkhardt, ești primul mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, amintit deja acest lucru. Prin proiectul nostru de raport ex- exprimăm critici clare nemulțumirea vis-a-vis -vis de uh, procedura decizională urmată de uh, Consiliu și Comisie. În calitate de colegiuitor și noi trebuie să ne spunem cuvântul când vine vorba de uh, sediul uh, Autorității Bancare Europene. Suntem pe picior de egalitate cu Consiliul din acest punct de vedere. Uh, așa cum s-a întâmplat în anul 2010, când au fost uh, stabilite sediile tuturor autorităților de, uh, europene de supraveghere, în urma unui acord interinstituțional, în urma unor negocieri tripartite. Cerem drept urmare din partea Consiliului informații suplimentare în legătură cu modul în care a ajuns la decizia luată, luată și în legătură cu uh, ponderea criteriilor respectate o declarație, de, declarația, nu putem să ne îndepărtăm, nu trebuie să respectăm doar declarația comună din anul 2012. O declarație comună nu este un uh, regulament, uh, plecând de la o declarație comună, nu poate fi dat deoparte uh, un uh, regulament. Drept urmare, cerem o revizuire rapidă a declarației comune respective, tocmai pentru a ajunge la uh, o situație mai bună, care să garanteze o procedură transparent, în care să fie implicat uh, în totalitate Parlamentul European și care să permită uh, trasarea în comun a criteriilor care trebuie să fie respectate. În plus, considerăm că există motive bune pentru a diferenția între cele, autorități, în, între cele trei autorități europene de, de supraveghere. Pentru piețele financiare este nevoie de expertiză uh, detaliată, specifică, așa cum se întâmplă pe plan european. Se face, pe plan uh, internațional se face o diferențiere între sistemul bancar, cel al valorilor imobiliare și cel al uh, asigurărilor. Tocmai de aceea ABE, ESMA și EIOPA în ultimii șapte ani au evoluat în mod uh, uh, diferit. Diferențierea din punctul de vedere al competențelor, din punctul de vedere al, al uh, guvernanței, uh, trebuie să fie confirmate, inclusiv de chestiunea uh, zonei uh, geografice unde o să-și desfășoare pe viitor aceste autorități activitatea. Mulțumesc, Pervan Șberes. Um, dans le même esprit que, que Borgard. Da, în același spirit ca antevorbitorul meu, sigur că pentru Parlamentul European uh, situația e dificilă. Să-mi amintesc puțin păstrând proporțiile uh, de ce s-a întâmplat la ultima negociere pentru cadrul financiar multian. Nu știu dacă vă reamintiți, la Consiliul European uh, au fost făcute arbitraje care de fapt depindeau de colegiuire. Co- Și constant vedem la Consiliul, din păcate, obiceiul ăsta prost. Este se gândesc că atunci când iau reuniune de șef de stat și de guvern, chiar dacă, mă rog, 27, nu 28, sunt, pot decide ei și să spună ei legiuitorilor ce au de făcut și nu îmi convine situația. Deci, pe bună dreptate ne enervăm că se poate constitui ca precedent. Dar acestea fiind spuse, sunt mai multe preocupări la care trebuie să fim atenți. În primul rând, raportorii nu contestă decizia luată, nu contestă pe fond, adică nu ne aflăm în aceeași situație ca pentru cealaltă agenție pe care o privește direct Brexit-ul, dar vrem să se întâmple totul în bune condiții. Asta vrem. Sigur că EBA ar trebui să se instaleze la Paris în condiții bune înaintea Brexitului efectiv adică luna martie 2019. Vrem să se facă asta cu respectarea puterilor Parlamentului. Și cred că ăsta ar fi un mesaj important pe care trebuie să-l transmitem astăzi, sau Consiliul trebuie să-l transmită astăzi, o cerere de redeschidere a negocierilor pentru declarația comună, care e clar că a inspirat lucrările Consiliului, dar nu a dus și la o metodologie corectă. Un alt punct la care s-a referit domnul coraportor și merită subliniat, și anume chestiunea rolului specific și, și caracterului specific al agențiilor, care trebuie recunoscut, dar nu trebuie Sigur, în spiritul uh, declarației comune și al amendamentelor discutate la Comisia pentru Bugete, asta nu înseamnă că trebuie să interzică sinergiile acolo unde ele sunt utile și necesare în funcția de susținere și în funcția de serviciu, pentru că vedem, dacă vedem lucrurile obiectiv, dacă sunt mai multe agenții ale Uniunii Europene într-unul și același oraș, putem să ne gândim că trebuie să existe sinergii privitoare la funcțiile de susținere și notez și avizul adoptat ieri de Comisia AFCO cu un număr de propuneri pe care uh, ni le-am putea însuși în mod util, dar, sigur, știind că textul pe care îl avem pe masa de lucru mai trebuie puțin uh, periat, când, uh, deși am fost vigilent, dar mai scăpat din vedere niște suprapuneri. Thank you. And indeed, I, I would like to draw that uh, in the Vă mulțumesc și, într-adevăr, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în momentul în care s-a răspuns la apelul sitiului european vis-a-vis -vis de celelalte agenții, Consiliul a spus că acest apel nu ar fi trebuit să fie adresat Consiliului, pentru că temeiul juridic a fost un act uh, privat? Da, aceasta este situația din punct de vedere legal. Deci, din punct de vedere legal, statele membre au convenit să voteze pentru ceva în uh, dialogul tripartit, însă ceea ce contează din punct de vedere legal este procedura legală. Deci, raportorii au uh, dreptate să ne atragă atenția asupra acestui punct. Case Swinburne. Mulțumesc. Uh, nu exprim părerea mea, ci uh, părerea colegului nostru, domnul Lunes. El este de acord cu propunerea comisiei și uh, tinde să fie de acord și cu amendamentele 1 și 2 ai coraportorilor. Apreciază de asemenea intenția amendamentului 4 a coraportarilor, o versiune care cred că ar trebui să fie inclusă în regulamentul AB. Când vine vorba de considerant, amendamentul 3 privind procedura de respectat, domnul Lunes este de acord că sediul unei agenții europene ar trebui să fie stabilit printr-o procedură transparentă și recunoaște că această procedură ar putea să fie îmbunătățită, mai ales când vine vorba de tragerea la sorți sau stabilirea rezultatului final prin uh, tragere la sorți. Și o să reflecte toate aceste puncte prin amendamente. Mulțumesc, nu-l văd pe domnul Clinț. A plecat. Domnul Papadimulis să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei uh, Beres și domnului Balz, cei doi coraportori. Și după cum au făcut-o cei doi uh, coraportori, trebuie să insist și asupra faptului că Parlamentul European trebuie să participe la uh, stabilirea criteriilor și la deciziile privind uh, stabilirea sediului. Parlamentul European, în calitate de colegitor, ar trebui să fie implicat. Această metodă de a lua o decizie este inacceptabilă, nu este este relevant orașul ales, Parisul, dar trebuie să uh, reacționăm, să însă cerem să înțelegem care este justificarea legală, de ce a fost uh, nu a fost respectată părerea Parlamentului European. Grupul meu politic are obiecții generale privind modul în care Autoritatea Bancară Europeană își desfășoară activitatea din punctul de vedere a planificării supravegherii sectorului financiar. Și cred că cu toții ar trebui împreună să apărăm uh, rolul Parlamentului European de colegiuitor și să folosim această ocazie pentru a purta o discuție pe fond cu Consiliul despre cum putem pune în aplicare uh, chestiunile convenite în anul 2012 vis-a-vis -vis de rolul Parlamentului European în calitatea de viitor și de reprezentant al cetățenilor europeni. În aceste negocieri trebuie să garantăm într-un mod eficace criteriile care vor fi respectate și că ținem seama de chestiunile importante pentru angajații acestor uh, agenții și că sunt respectate și recomandările mm, Curții Europene de Conturi dedicate acestor agenții. În momentul în care va începe uh, revizuirea, cred că cei doi, uh, sper că cei doi raportori să accepte aceste amendamente. Molly îl înlocuiește pe Sven Giegold. Eu sunt prezentă pentru raportul privind Eurovinieta. Nu văd niciun alt uh, raportor din umbră la intervenții spontane Brian Hayes. Domnule președinte, sunt un eurodeputat care a pierdut la tragerea la sorți din concursul Eurovision când s-a stabilit sediul, locul unde urma să se desfășoare acest uh, concurs deci sunt de acord cu cei doi raportori vis-a-vis -vis de modul complet opac în care s-a desfășurat acest proces decizional și cel mai important punct este că avem nevoie de o certitudine pentru angajații ABE vis-a-vis -vis de mutarea sediului AB la Paris și cred că trebuie să tragem învățămintele necesare în acest punct de vedere. Pervonș s-a referit uh, la economiile care pot fi făcute dacă două agenții au sediul într-un, în același oraș. Însă mie mi se pare că este un precedent periculos. Transmitem mesajele greșite în Europa, țărilor de dimensiuni mai mici, zonelor periferice, țărilor care dispun o anumită expertiză în anumite segmente ale pieței. Nu este un precedent bun. Știu că acest lucru nu s-a întâmplat datorită procesului urmat și nu mă refer aici la Paris, la situația Parisului, însă uh, transmitem semnalul greșit. Poate pe viitor, în momentul în care Comisia examinează toate elementele relevante, evaluarea Comisiei poate ar putea fi făcută publică. Poate s-ar putea ține cont de contribuțiile care vin din partea Parlamentului European și așa, poate, așa am reușit să depășim uh, situația în care se iau decizii în spatele unor uși uh, închise. În rest, sunt de acord cu concluziile uh, raportorilor noștri care s-au referit la revizuirea, necesitatea revizuirii declarației comune și la celelalte chestiuni, însă acum cel mai important este să mergem înainte și pentru a oferi certitudine angajaților acestei agenții care urmează să se mute la Paris. Mulțumesc, Marcus Ferber. Mulțumesc. O scurtă observație. După ce anul trecut am avut uh, plăcerea să mă ocup de raportul de descărcare de gestiune pentru cele trei agenții și am propus că să ne gândim la posibile sinergii cu această ocazie. În momentul respectiv, Uh, această propunere a fost criticată masiv de un grup politic și am renunțat la această idee. Și mă surprinde faptul că tocmai această idee este propagată de exact grupul politic respectiv care criticase această idee anul trecut. Mulțumesc, spune domnul președinte, nici eu nu pot să rezist tentației de a interveni la intervențiile spontane, pentru că ce criticasem noi nu era faptul că Parlamentul ar trebui să aibă un cuvânt de spus, ci ar, ar trebui să fie respectată o pro, procedură adecvată, nu un amendament în cadrul procedurii de descărcare de gestiune. Și asta este ideea. Există două posibilități din punctul meu de vedere. Fie Parlamentul este implicat de la bun început, fie nu trebuie să respecte decizia Consiliului. Ori una, ori alta. Nu suntem implicați și apoi suntem obligați din punct de vedere politic, moral și așa mai departe. Deci este, pe bună dreptate trebuie să clarificăm acest punct și trebuie să, să, cri, să criticăm această atitudine de a te spăla pe mâini a lui Pilat din Pont, atitudinea comisiei care a refuzat să-și asume această responsabilitate de a identifica criterii, soluțiile potrivite, deci să nu-și asume niciun fel de responsabilitate. Nu a stabilit niciun uh, criteriu, ceea ce a dus la această situație. A crezut că niciodată nu se va ajunge la situația în care să se, ajunge la, să se ajungă la o egalitate de voturi între 27 de state membre. Însă, dacă cineva a decis să nu voteze, s-a ajuns la această egalitate de voturi, oricum este unul din cele mai proaste exemple prin care Europa rezolvă anumite uh, probleme. Deci uh, trebuie să fim și noi uh, responsabili, nu pune sub semnul întrebării problema pe fond, însă, da, raportorii. Je, je remercie euh, Brian Hayes pour sa remarque sur... Euh, Mulțumesc lui Brian Hayes pentru observația sa, cum că e important ca personalul să fie liniștit în legătură cu continuitatea agenției. Asta trebuie să fie firul nostru conducător. Apoi sper că Consiliul ne va răspunde în mod rezonabil cererii note de redeschiderea a uh, declarației comune, joint statement, cred că avem nevoie de un exercițiu teoretic sper că în următoarele decade nu va trebui să tot redeschidem, să relocăm o agenție din cauza ieșirii altei țări din Uniunea Europeană. Acest exercițiu trebuie făcut. Deci, președintele s-a referit la niște contradicții eh, care ar putea rezulta din cererea mea de sinergie între agențiile situate la Paris. Reamintesc că uh, dezbaterea care a fost înflăcărată uh, în momentul avizului bugetar era, se referea la criterii care trebuiau uh, avute în considerare la arbitrarea chestiunii sediului agențiilor și singurul criteriu pe care raportorul a dorit să rețină la ora, la ora aceea era criteriul chiriei celor 10 agenții și în declarația comună Chiar Parlamentul European uh, s-a angajat cu o listă de șase criterii care au fost reținute de cei care au luat până la urmă decizia, unde chestiunea prețului uh, chiriei în prețul sediului nu era singurul criteriu și cred că dacă Consiliul ar fi urmat doar acest unic criteriu, personalul nu cred că ar fi fost foarte fericit, pentru că uh, nu putem instala o autoritate cum e o agenție europeană într-un oraș sau într-un sat, pentru că acolo chirile sunt mai mici. Dincolo de orice, într-un sat care să nu fie conectat cu lumea în care trebuie să intervină agenția. Și apoi ce privește sinergia între agenții, cred că amendamentul pe care îl propunem împreună cu Burkhard Balz e foarte clar nu e vorba de a fuziona roluri și funcții. E vorba de a respecta independența agențiilor, mandatul lor, dar să permitem și economii bugetare. Cred că asta era preocuparea vicepreședintelui. Communicate the deadline for amendment. Mulțumesc. O să vă comunicăm în scris termenul limită pentru depunerea amendamentelor și acum trecem la următorul punct de pe ordine de zi și uh, predau pre- prezidarea ședinței lui Kay Swinburne. Mulțumesc. Will you come back to the votes? Yes. Okay. Thank you. So this is so I will give three minutes to the rapporteur and one minute to the shadows. No, we we'll only need two minutes. Two minutes. Okay. <laughs> If you give the Thank you, everybody. Um, this is an unexpected... Vă mulțumesc tuturor. Nu mă așteptam să prezidez această ședință, să ținem seama că Marcus este raportor. Încercăm să ne împărțim sarcinile în mod adecvat. Avizul pe care îl discutăm se referă la aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri în ceea ce privește anumite discuții referitoare la taxarea vehiculelor. Dau cuvântul în primul rând raportorului, după care fiecare raportor din umbră va avea la dispoziție maxim 3 minute. Îți mulțumesc, Kay, îți mulțumesc că mi-ai luat această sarcină de a-mi da singur cuvântul ceea ce a trebuit să fac de mai multe ori în, în ultima perioadă. Propunerea comisiei are două părți. O propunere de o introducere a unui sistem de vinietă și o propunere de reducere treptată a cotelor uh, minime pentru aceste vehicule grele de marfă. În calitate de raportor pentru avizul uh, Comisiei ON, uh, Econ, care mi-a fost atribuit în mod automat pentru că nimeni nu dorise să se ocupe de acest subiect, uh, M-am uh, limitat la competențele care revin doar uh, comisiei uh, uh noastră și am lăsat detaliile de, la competența colegilor din Comisia pentru Transport. A discutat acest lucru cu, coleg- cu raportorii din umbră care au fost de acord cu această abordare. Comisia a propus ca cotele minime pentru uh, taxele, cotele termină de taxe la vehicule grele de marmă pe, parcur, pe parcursul de 5 ani să fie reduse cu 20%, astfel încât în momentul intrării în vigoare uh, a acestei, uh, acestui act legislativ, această uh, cotă să fie zero. Mie mi se pare că este o propunere naivă din partea Comisiei greșită din punct de vedere politic, pentru că statele membre ar trebui să-și schimbe de 5 ori cadrul legislativ, întreprinderile ar trebui să facă față modificării cotelor de impozitare. Drept urmare, eu am propus să se renunțe la această reducere treptată și să mergem după 5 ani la o, de la 20% la 0, pur și simplu. Este propunerea făcută în raportul meu. Cred că este de competența noastră să facem această propunere și, în al doilea rând, reprezintă o ușurare a vieții pentru autoritățile fiscale și pentru întreprinderile care urmează să se confrunte cu propunerea Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc raportorului. Pervanș Peres este raportarea din umbră din partea S și D, însă nu o văd. Well, in that case, I'm going to give the... În acest caz, îmi predau mie, îmi dau cuvântul mie, în calitate de președinte, nimeni din grupul nostru politic uh, nu a dorit să se ocupe de acest aviz, deci mi-a revenit mie în calitate de coordonator al grupului ECR, care este uh, bucuros de faptul că aceste taxe vor putea fi reduse imediat după intrarea în, uh, în vigoare actului legislativ. Înțeleg că această propunere merge mână în mână cu o propunere mai largă care este, discutat, este discutată în, în TRAN pentru armonizarea uh, cadrului de taxare în Uniunea Europeană. ECR își dorește un grad de flexibilitate uh, suficient de mare care să permită taxarea în funcție de timpul utilizat a uh, drumurilor. Însă, dacă se trece la o impozitare pe, pe distanța uh, parcursă, ar trebui să există o perioadă de adaptare. Drept urmare, salutăm propunerea făcută de raportor care evită uh, o sarcină, o povară dublă impusă întreprinderilor din acest uh, domeniu. Ramon Tremos are cuvântul, raportor din număr din partea ALDE. Mulțumesc, doamna președinte, dragi raportori, dragi colegi. Susțin obiectivul general al strategiei Europa în mișcare, lansată de Comisie în mai anul trecut. Avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru a moderniza infrastructurile de transport din Uniunea Europeană. UE este parte semnatară a acordului climatic de la Paris și dacă dorește să rămână credibilă, trebuie să garanteze o tranziție înspre o, uh, o, o energie mai regenerabilă și um, în acest sens merge propunerea făcută de Comisia Europeană, care merge în mână cu alte propuneri care promovează uh, anumite uh, viniete în funcție de distanța parcursă. Principiul utilizatorul și poluatorul plătesc sunt uh, respectate. Grupul nostru politic susține ideea unei euroviniete astfel încât utilizatorii să își aducă contribuția la finanțarea uh, infrastructurii de transport, care este esențială pentru buna funcționare a pieței interne. Utilizatorii ar trebui să plătească pentru a evita uh, distorsiunea, distorsiuni pe piață. Sunt de asemenea convins că uh, profiturile, banii obținuți ar trebui să fie reinvestiți în infrastructurile rutiere. Considerăm că acești bani ar trebui să fie folosiți pentru bunătățirea acestor infrastructuri și nu alte părți. Înțeleg că raportorul își dorește un grad mai mare de flexibilitate pentru eliminarea treptată a cotelor minime, care ar permite statelor membre să reducă această cote minime prin intermediul mai multor pași. Înțeleg acest lucru, însă cred că trebuie să găsim un compromis când vine vorba de obiective și viteza tranziției. Nu am o atitudine dogmatică din acest punct de vedere, nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul general al propunerii de a ajunge la o energie mai verde, o formare mai corectă a prețurilor și evitarea con- congestiei uh, de pe drumurile noastre, mai ales cele urbane. Mulțumesc. Paloma Lopez Bermejo are cuvântul în numele GUE? Nu? Uh, thank you, Chair. I would like on, on behalf of our rapporteur Paloma Mulțumesc în numele raportoarei noastre, Paloma Lopez. Vreau să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz. Suntem convinși că în colaborare, împreună cu raportorii din Umbă vom ajunge la o încheiere cu bine acestui dosar ținând cont de aspectele de mediu ale directivei, suntem de acord cu, genera- cu viziunea generală a raportorului. Suntem de acord cu principiul poluatorul plătește și cu nevoia de a reduce, congest- reduce congestia rutieră, luând în considerare și dimensiunea socială și regională. Diferențele între statele membre trebuie să fie luate în considerare, să nu le penalizăm și să permitem IMM-urilor să funcționeze în mod adecvat astfel încât aceste modificări să nu afecteze în mod negativ comunitățile locale și micile întreprinderi. Această directivă ar putea să aibă un impact foarte diferit în uh, regiuni diferite din Europa, dacă nu uh, suntem atenți la geografia specifică, la infrastructura de transport, la uh, obiectivele acestor produse. E important ca statele membre să poată să aleagă viteza procesului de eliminare treptată a taxelor în funcție de specificitățile naționale și regionale. Însă să încercăm să nu extindem termenul de 10 ani care a fost convenit. De asemenea, ar trebui să urmărim cu atenție modul în care creșterea estimată de 10 miliarde de euro, cum anume va fi vor fi, vor fi folosiți acești uh, bani. Pentru că practicile de gestiune sunt destul de mm, diferite între statele membre și de aceea e important ca banii aceștia să meargă acolo unde e nevoie de ei. Pe lângă obiectivele generale, acest regulament trebuie să asigure că toate tipurile de companii sunt în măsură să își poată continua activitatea. Acest lucru va fi reflectat în amendamentele noastre pentru că uh, E foarte important uh, să susținem creșterea inclusivă și susținerea IMM-urilor. Pe baza acestor priorități de mediu și sociale vom depune amendamente și vom colabora strâns cu domnul raportor la acest aviz ECON. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru vers Molly Scott Cater. Mulțumesc, Kay. Vreau să uh, mulțumesc în primul rând raportorului pentru proiectul de aviz. Așa cum a spus și el, eu, raportor din umbră, sunt de acord Uh, că ar trebui să uh, facem uh, un aviz numai în domeniul de competență al nostru, și anume în impozitare, să nu intrăm mai mult în pachetul de mobilitate, care, pe bună dreptate, este responsabilitatea Comisiei TRAN. Însă, în ceea ce privește conținutul, nu susținem abordarea Comisiei Europene. Nu credem că e o idee bună să se elimine aceste taxe anuale. Aceste taxe nu ar trebui să se suprapună cu taxele pe distanță uh, parcursă, ci să fie un element complementar, astfel încât să ne asigurăm că avem un sistem mai uh, curat de transport în Europa și pentru a putea reduce ambuteiajele. Um, Vinetele și alte taxe pe distanța parcursă sunt un uh, instrument foarte bun, dar uh, nu exclud, nu se exclud reciproc um, cu taxele pe durata de viață a vehiculelor, pentru că acest lucru are un impact uh, de mediu uh, și economic foarte important. De aceea ne-am dorit să existe un cadru de armonizare mai durabil care să ia în considerare impactul ciclului de viață al vehiculului asupra um, uh, mediului, precum și a producerii acesteia, a funcționării acesteia, um, impactul de mediu, um, emisiile de dioxid de carbon, toate elementele care țin de impactul uh, asupra mediului. Deci vom depune amendamente pentru a respinge ideea reducerii uh, către zero până în 2024. Vom introduce amendamente pentru armonizarea ratei de impozitare până în acel moment în Uniunea Europeană. De asemenea, vom depune amendamente și la considerente pentru a reflecta aceste schimbări noi așteptăm discuții care vor fi, cred, interesante cu ceilalți raportori din umbră și sunt sigură că vom ajunge la o concluzie mulțumitoare pentru toată lumea. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină spontan la acest uh, punct? Văd că nu. Atunci o să vă fac câteva anunțuri referitoare de raport. Propunerea de directivă este exclusiv în competența ECON. Președintele consideră că ar trebui să solicităm Comisiei TRAN să preia amendamentele Econ fără a le modifica. Termenul pentru punerea amendamentelor este pe 7 martie la ora 4 după amiaza și examinarea și votul sunt așteptate pe 24 aprilie în comisia noastră. Acum am să dau cuvântul. Am să, să dau din nou cuvântul raportorului pentru o încheiere. Mulțumesc, mulțumesc raportorilor din umbră, aștept uh, cu interes amendamentele și sper că apoi vom reuși să elaborăm o soluție mulțumitoare. Nu vreau să intru acum pe fond, dar eu cred că o finanțare bazată pe distanță este mult mai corectă decât uh, una um, care să fie bazată pe uh, taxele care există în momentul de față. Dar vom discuta toate aceste chestiuni la momentul potrivit. Deocamdată vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc raportorului. Încheiem astfel această secțiune și trecem la voturi. Mulțumesc! Colleagues, may I ask you to take seat and uh... Dragi colegi, vă rog să luați loc și să introduceți cartelele de vot în console. Deschidem votul. Este un vot de test. S-a deschis votul. persoană în plus la PP. Două persoane în plus la PP. Nu se poate așa ceva. Sorry, colleagues, da. two EPP too many, one... O persoană în continuare în plus la PP. În continuare, persoană în plus la PP. Da, deci există membrii supleanți care să nu mai voteze Vă apreciez angajamentul în uh, politica de concurență. Domnule președinte, domnule președinte, eu nu am cartela de vot. E în ultima sală unde am votat. Bine, vom lua în considerare și votul dumneavoastră. Da, sunt două persoane de la FDD. Da, două persoane de la FTD, fără cartele de vot. În continuare, o persoană în plus la PP. Vă rog. Vă rog, Burhat, să faceți ordine. Bun, deci începem voturile cu raportul cu privire la ECN+. Amendamentul 115, cine pentru, împotrivă, îmi cer scuze. E o poziție S și D? Care este poziția S și D? Acum, împotriva. Bun. Deci vă rog, ridicați mâinile la timp, astfel, altfel nu înțeleg. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. Is adopted. Amendment. S-a deschis, s-a închis votul, se adoptă amendamentul 18. Cine e pentru? Împotrivă abțineri. Da, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. <coughs> da, trebuie să aveți încredere în președinte. IMCO 10. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, verificăm. 116 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2, cu amendament oral din partea GUE. Mm. E suficient să ridicați mâna, amendamentul oral se respinge, adică există obiecție la acesta, așadar votăm Amendamentul de compromis fără amendamentul oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 140-142 pentru împotrivă abțineri se resping. Compromisul 3 pentru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 împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 219 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 226 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 244, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 250 pentru, împotrivă, trebuie să verific pentru că nu văd bine mâinile, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 252, comandament oral, din partea raportorului, pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Așadar, votăm fără amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge.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 nu. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 67, 68 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 69 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 84 și IMCO 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. un vot în plus uh, la PPE, o persoană în plus. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 27 cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 93 pentru, împotriva abțineri. Cred că, cred că ești respins, spune președintele către Marcus Ferber. Nu, nu, nu, nu, nu tu. Compromisul 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 37 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu o majoritate de un vot. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotriva, pentru, împotriva abțineri. Nu văd de cereul. Așadar, haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Și acum votăm propunerea comisiei așa cum a fost modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 48 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Acum votăm rezoluția legislativă. Nu, ea se consideră adoptată. Trebuie să votăm deschiderea negocierilor pe baza raportului așa cum a fost adoptat în comisie și compozit componența echipei de negociere, chiar dacă nu scrie aici, președintele, raportorii din umbră și raportorul, s-a deschis votul cu apel nominal. Da, am spus lucrurile în ordine greșită. Domnul Schwab și ceilalți. S-a închis votul. Da, și trebuie să-l adăugăm pe domnul Coburn. A, votați! A, bun. 46 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului și întregii echipe de negociere. Acum, trecem la votul prin recomandarea Consiliului de numire a vicepreședintului Băncii Centrale Europene, proiect de raport. Și începem cu amendamentul oral. Nu știu dacă doriți să prezentați acest amendament oral, Pervanș Perez. Mulțumesc, președinte. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, eh, am avut discuții îndelungate și importante ca urmare a audierii mm, și grupul meu a propus uh, un supliment față de rezoluția dumneavoastră la care sunteți raportori și uh, facem un amendament oral prin care cerem să se modifice întreaga procedură pentru că considerăm că condițiile în care Consiliul acționează față de Parlamentul European nu respectă spiritul tratatului, deoarece am avut o audiere informală, pe de parte, în care prin intermediul dumneavoastră. Am evaluat calitatea celor doi candidați, dar e clar că acest, acest lucru n-a stârnit niciun ecou la Consiliu și ținând cont de calendarul uh, pe care îl avem la dispoziție, știm că sunt uh, numiri importante la Banca Centrală Europeană care sunt așteptate și considerăm uh, că această procedură trebuie să fie corectată și trebuie să începem o discuție cu Consiliul, ceea ce condiționează votul grupului meu și mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru că ne-au susținut inițiativa um, pentru a depune un amendament oral care ar spune după cum urmează. Uh, Parlamentul European, pe de-o parte, exprimă preocupări privitoare la uh, echilibru de gen, uh, procedura de selectare, calendarul numirii și independenței politice și cere ca Consiliul să pornească un dialog cu Parlamentul în ce privește modul de a îmbunătăți procesul viitoarelor numiri. Dar uh, acesta a fost amendamentul. Dar din păcate n-am avut timp să discut cu grupul meu de uh, ce se întâmplă cu acest amendament, care sigur poate să facă să se schimbe opiniile unora sau ale altora. Deci vă rog să suspendăm câteva minute ca să beneficieze de susținerea grupului meu. We can give uh, three minutes. Trei minute vă putem acorda, spune președinte. Oh, I understand the coordinators, coordinator the Group wants to make a declaration. Înțeleg că coordonatorul vrea să facă o declarație. Votăm întâi amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pervanș, foarte scurt. Simplement, je remercie l'ensemble des groupes pour leur Mulțumesc tuturor grupurilor pentru susținerea adresa acestui amendament oral. Domnule președinte, vă cer doar să uh, uh, mai precizăm acest amendament oral pentru că modifică condițiile în care Parlamentul European um, va participa la urmarea operațiunilor, adică grupul, grupul nu, nu va putea vota în favoarea candidatului sau nu, nu va putea nici măcar să se abțină, ci ar uh, respinge candidatura domnului Dăghine dacă nu obține din partea Consiliului angajamente clare Eh, pentru urmarea procesului. Procesul acum s-a desfășurat în condiții care pur și simplu ignoră rolul Parlamentului. Deci dorim să aveți negocieri cu domnul Tusk și domnul Centeniu în legătură cu eh, ce se va întâmpla în continuare cu rezultate efective înaintea votului în plenară, care dacă nu ar trebui întârziat. Thank you. Now we put... Mulțumesc. Supunem acum la vot numirea domnului de Ghindos ca președinte al Băncii Centrale Europene. S-a deschis votul. Votul este secret. S-a deschis votul. Two EPP too many. Două persoane în plus la PP. S-a închis votul. 27 pentru, 14 împotrivă. 13 abțineri. Așadar, se adoptă. După cum vedeți, abținerile sunt aproape egale cu voturile împotrivă. Vom vota raportul la sfârșitul lui uh, martie, adică în martie, și pe baza mandatului vom iniția un uh, dialog uh, cu Consiliul European și cu Eurogrupul. Deci vom iniția o discuție cu Consiliul European și cu Eurogrupul cu privire la modul în care să se îmbunătățească acest proces în lumina amendamentului oral pe care tocmai l-am votat. Vă mulțumesc și trecem acum la următorul vot proiect de aviz al lui Kane Swinburne cu privire la descărcarea de gestiune 2016 pentru execuția bugetului european pentru EIOPA, spune președintele. A, ba nu, spune președintele, prima dată votăm uh, Autoritatea Bancară Europeană, EBA, română AB. Textul inițial, aliniatul 1, pentru potriva abțineri, se adoptă amendamentul 34 cu amendament oral. Against. Pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul A cu amendament oral din partea grupului SND. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Uh, votul electronic s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Uh, un vot în plus de la PPE. Îmi pare rău, trebuie să repetăm votul. last minute. So the vote is open again, amendment 7. Votul s-a deschis din nou, amendamentul 17. The vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Și votul final, votul uh, asupra textului modificat, uh, vot pe nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Avem 48 de voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări, raportoare. Acum trecem la următorul uh, vot. EIOPA, descărcarea de gestiune, eh, compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul B cu amendamentul oral pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 12 eh, pentru împotriva verificăm amendamentul 12, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se respinge. Compromisul C pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abținere se adoptă. Abținere se adoptă. Votul final, textul cum a fost el modificat, votul cu apel nominal, votul electronic s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. 49 de voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Iar acum ESMA. Uh, compromisul A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B. Cu amendament oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum uh, votul uh, asupra textului final, așa cum a fost modificat, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. 49 in favor. 49 de voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Și cu asta felicităm uh, raportarea. So, the meeting is closed. Și cu asta încheiem reuniunea. Vă mulțumim pentru atenție.